Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la această audiere comună. De fapt, este o audiere atelier și Comisia Juri, împreună cu Comisia Petit, vor trata uh, o chestiune foarte delicată. Este vorba despre prevederile legale pentru adopțiile internaționale. Sper că uh, vom avea o după-amiază foarte interesantă, foarte rodnică. Comisia PETI în ultimii ani a primit un număr mare de petiții în legătură cu adopțiile internaționale și chiar dacă numărul uh, a rămas uh, relativ redus pe problemele concrete cu care se confruntă cetățenii europeni, uh, care uh, implică adopții internaționale, este foarte mare, pentru că Există niște uh, reguli specifice uh, comunitare în clipa de față și deci nu sunt considerate uh, necesare pentru adopțiile internaționale, iar Convenția de la Haga, în articolul 23, stipulează că o adopție certificată de către autoritățile statului în care s-a realizat adopția trebuie să respecte convenția și ca atare trebuie să fie recunoscută și în alte state membri. Dar există un dar. Cum se implementează această convenție? Aici se ascund toate problemele. Uh, sub competența statului membru și se pare că există și uh, prevederi uh, care nu sunt compatibile cu Convenția și ca atare se creează piedici pentru libertatea de uh, mișcare a cetățenilor și a familiilor care au adoptat copii. Deci, va trebui ca în cadrul întâlnirii de astăzi să ne concentrăm pe aceste aspecte. Și acum Vom deschide uh, această sesiune, dându-i cuvântul și lui Tadeusz Țvievca, care uh, coordonează Comisia Jurii. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a putea să ne întâlnim în această ședință, pentru ocazia de a putea deschide întâlnirea împreună cu doamna Wikström și voi putea să conduc și partea a doua întâlnirii de astăzi, cel de-al doilea panel. După cum a spus și Cecilia, subiectul pe care îl analizăm astăzi este unul dintre cele mai importante din perspectiva dreptului internațional, pentru că um, se referă la o categorie de uh, cetățeni foarte vulnerabilă. Este vorba despre binele copiilor. Materia adopțiilor este foarte complexă și privind la programul de astăzi pot să vă spun că subiectele pe care experții eminenți pe care i-am invitat le vor aborda demonstrează deja în ce măsură această tematică este amplă. Pentru că vom vorbi despre adopțiile transfrontaliere, dar și despre adopțiile în context național. De asemenea, vom vorbi despre adopțiile internaționale în state membre care uh, au semnat Convenția de la Haga, dar și de adopții în țări care uh, nu au semnat această convenție din 1993. Deci, uh, toate subiectele pe care le vom aborda sunt foarte complexe. Eu personal Cred că dezbaterea pe care o vom avea astăzi va avea o valoare primordială, iar în calitate de raportor știu cât de complexe au fost lucrările cu raportorii din umbră în ce privește prevederile legislației internaționale în acest domeniu. Este un raport de inițiativă din partea mea și cred că vom putea alimenta și îmbogăți raportul nostru cu uh, învățămintele uh, întâlnirii de astăzi, pe care urmează după aceea să le valorific deci în raport. Vom vorbi și despre uh, regulamentul Bruxelles 2 pentru că ă, există deja elemente foarte importante în ce privește dreptul familiei, codul familiei și carta pentru protecția copiilor. Și, dincolo de Convenția de la Haga, trebuie să spunem că soluțiile internaționale în acest domeniu, în clipa de față, sunt insuficiente. Pentru că întotdeauna apar noi și noi subiecte domenii noi ă, care ă, trebuie să realizăm un progres pentru a ne adapta mai bine necesităților copilului și binelui copiilor. Deci, ă, problemele pe care ni le punem în acest context sunt următoarele. De ce instrumentul adopției a devenit necesar? De ce a fost creat? Pentru că nu ă, trebuie să vină în ajutorul adulților care își doresc un copil, ci trebuie, de fapt, să creeze condiții de viață cât mai bune pentru ă, un copil care ă, este deosebit de vulnerabil. Deci, acest subiect trebuie să îl abordăm conștientizând responsabilitatea care ne revine. Și aș dori să um, îi dau uh, cuvântul doamnei uh, Marriott McGuinness, care este vicepreședinta Parlamentului uh, European. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele introductive în legătură cu legislația transfrontalieră privind adopțiile și în calitatea mea de mediator în cazul adopțiilor internaționale, vreau să vă spun că tratăm problematica cu maximă atenție față de preocupările cetățenilor și doresc să mulțumesc atât Comisiei PETI cât și Comisiei Jurii pentru uh, atenția acordată acestui subiect. Cooperarea noastră a fost excelentă. Și Uh, în legătură cu observațiile făcute, că este vorba de categoria cea mai vulnerabilă de uh, cetățenii, dar așa este și trebuie să acționăm în numele lor într-o manieră corectă. Iar acum vom avea trei uh, vorbitori uh, diferiți, doamna Wikström, domnul Matthew Thorpe și domnul Iaroș Pavel. Uh, uh, care ne vor vorbi despre această problematică într-un background diferit. Dar uh, vreau să vă vorbesc și despre o misiune uh, pe care am făcut-o în Regatul Unit. De fapt, uh, doresc ca doamna Wikström să ne vorbească despre experiența avută cu ocazia acestei misiuni. Mulțumesc, da, doresc să vă împărtășesc experiența pe care noi am avut-o uh, ca membri ai acestei comisii la Londra. Această vizită a fost organizată cu câteva luni în urmă și, de fapt, a avut loc cu câteva săptămâni în urmă. Cu acest prilej, nu vreau să vorbesc despre dificult posibilitățile existente pentru ca o adopție să fie recunoscută, ci din potrivă despre dificultățile pe care părinții uh, le-au uh, întâmpinat atunci când nu uh, au dorit să fie adoptat copilul lor. Vreau să vă spun că în Comisia PETI am primit aproximativ 20 de petiții legate de situația copiilor care au fost încredințați statului în Wales și în Marea Britanie și care după aceea uh, au uh, fost uh, adoptați fără să se ceară consensul părinților legali. Deci a fost un fel de adopții forțate, conform autorităților nu s-a cerut uh, consensul uh, părinților uh, în apărându-se interesul copilului. Aceasta este o chestiune crucială, pentru că noi trebuie să ne asigurăm întotdeauna când vorbim despre adopții că acționăm în interesul copilului și să găsim cele mai bune soluții pentru cazul individual. Oricum însă trebuie să reținem că un asemenea, o asemenea dispoziție, un ordin de adopție uh, este irreversibil. Nu mai poți să te întorci la situația precedentă și se pare că există un număr crescut uh, de situații în care familii din estul Europei, de pildă din Slovacia, Letonia și Bulgaria, au uh, adoptați uh, copii și um, acest uh, aspect transfrontalier uh, determină ca noi în comisia noastră să avem competențe pentru a analiza acest tip de adopție, pentru că nu este o adopție națională, este una transfrontalieră, ca atare intră în competențele noastre. Ca prim pas am invitat în comisie câțiva petiționari care să își prezinte membrilor uh, comisiei petiția lor, să ne informeze în legătură cu situația și nouă uh, și uh, dr. Fendiglin de la Universitatea din Cambridge, de asemenea, ne-a prezentat situații individuale. Eu recomand ca și raportul să țină seama de această experiență, pentru că nu doar în Comisia PETI, dar și experții pe care i-am întâlnit la Londra au apreciat uh, acest document. De asemenea, a existat un raport al uh, adunării parlamentare a Consiliului Europei, care a fost publicat în septembrie anul curent, uh, care analizează situația din Marea Britanie din acest punct de vedere. Deci, ideea de a face o vizită la fața locului uh, uh, a apărut și am avut un schimb de opinii cu toate părțile direct interesate pentru a ne putea face o uh, imagine cât mai obiectivă și pentru a vedea care este sistemul social și legal în Marea Britanie și în um, Wales. Deci, vizita a fost foarte scurtă, dar a fost foarte eficientă pentru că a fost foarte bine organizată de către secretariatul nostru. Și am avut ocazia să ne întâlnim cu un uh, număr mare de experți care ne-au vorbit despre experiențele lor, despre punctul lor de vedere. Ne-am întâlnit și cu lucrători sociali, cu jurnaliști, cu reprezentanți ai uh, unor asociații, inclusiv uh, cei care acordă părinților consultanță juridică, cu reprezentanți ai poliției, dar și cu uh, cel care conduce problemele de justiție familială în Anglia și Wales și uh, um, uh, um, reprezentanți ai unor ONG-uri, avocați specializați în dreptul familial și doi uh, deputați care au uh, vorbit uh, despre uh, dreptul familial în Anglia și Wales. Vreau să vă menționez câteva uh, stat, date uh, statistice. Este greu să ai acces la datele statistice pentru că datele uh, care există nu îți furnizează informații despre naționalitatea părinților. Deci a trebuit să ne facem o idee inclusiv despre aspectele transnaționale. Asta ne-am propus dar un lucru era cert. Regatul Unit uh, este o țară unică în Europa care uh, permite uh, să se întrerupă asemenea legături familiale fără consensul părinților. Dar există și o mare frecvență a acestor cazuri și procentul uh, este ridicat în care uh, aceste procese de adopție au fost foarte rapide. Însă, acum să vedem dacă uh, va continua acest sistem. Toate întâlnirile pe care le-am avut au fost deosebit de rodnice. Ne-am întâlnit cu uh, Uh, experți, cum spuneam. Aș vrea să intru și în câteva detalii uh, legate de ceea ce ne-a spus domnul James Manby. El este o personalitate celebră în Regatul Unit, este succesorul domnului Matthew Thorpe, pe care noi îl vom asculta mai târziu în această după-amiază. Și a fost citat pentru hotărâri luate recent în care a criticat practicile judiciare în probleme uh, familiale pentru că, de fapt, uh, și serviciile sociale și cei care uh, au dreptul să judece uh, asemenea spețe trebuie să respecte uh, anumite prevederi, inclusiv uh, Convenția de la Viena uh, din 1963 și uh, autoritățile uh, trebuie să fie informate în legătură cu demersurile pe care familiile uh, de străini uh, doresc să le întreprindă, cu uh, excepția situației în care aceste familii uh, adoptive refuză. De fapt, uh, refuzul este uh, posibil doar dacă există rațiuni foarte serioase. Uh, s-a vorbit despre importanța respectării articolelor din regulamentul Bruxelles II de a transfera procedurile juridice în altă țară acest articol poate să fie folosit și este folosit mult mai frecvent în uh, instanțele din uh, Anglia și Wales decât în alte instanțe din alte state membre ale Uniunii Europene. Dar noi trebuie să ținem seama de contextul european, mai ales în ce privește dreptul familial, pentru că trebuie respectată și dimensiunea culturală. Dacă uh, Există situații deosebite dificile și trebuie să se acționeze în interesul uh, copilului. Trebuie să uh, existe o abordare a judecătorului riguroasă, o analiză um, cât mai actualizată, pentru că adopția trebuie să fie permisă doar ca o, uh, în ultimă instanță, ca ultimă resursă pentru a proteja interesele copilului din toate punctele de vedere, inclusiv din ce privește mediul național, cultural, lingvistic, etnic, religios pentru că uh, în felul acesta concluzii uh, abia uh, judecătorul poate să decidă dacă adopția justifică apărarea intereselor copilului. Și se pare că majoritatea neajunsurilor existente în clipa de față ar trebui să fie depășite într-un viitor cât mai apropiat. Ca observație personală, eu sunt de acord că trebuie să ne concentrăm eh, pe eh, binele copilului. Cred că în majoritatea cazurilor asta uh, implică uh, o susținere din partea societății ca familiile uh, să rămână uh, nedezbinate și binele copilului de fapt este alături de părinții care fac parte din același mediu cultural. Dar Sigur că există și situații ireconciliabile. Datorită schimbului de experiență pe care l-am avut, am putut să înțelegem mai bine care sunt interesele tuturor părților implicate și sperăm că vom putea ajunge la niște propuneri viabile. Comisia mea în clipa de față elaborează uh, proiectul de raport pe marginea acestei vizite și sper că putem realiza un document de lucru bine echilibrat, care să fie de interes pentru toți cei care doresc să aprofundeze acest subiect. Mulțumesc pentru atenție! Și eu mulțumesc, doamnă Wikström, pentru uh, concluziile acestei vizite. Este important uh, ca din aceste întâlniri să ajungi la un moment dat la o mai bună înțelegere. Dar dați-mi voi acum să-l prezint pe următorul vorbitor care a fost deja menționat de către doamna Wickström. Este vorba de Matthew Thorpe, care a condus înainte organizația uh, privind uh, justiție um, în ce privește uh, dreptul familial în Anglia și Wales. Ne bucură, Sir Matthew, că ați putut să vă deplasați uh, spre Parlamentul European pentru uh, a avea un schimb de vederi cu dumneavoastră, să ascultăm uh, punctele dumneavoastră de vedere și recomandările pe care ni le puteți face pentru activitatea viitoare, pentru că um, dorim să protejăm copiii și să um, renunțăm la tensiunile care există datorită lipsei de convergență între legislația dintre statele membre. Aveți cuvântul. I, I would like. Mulțumesc. Aș dori ca în, uh, la rândul meu să-mi exprim plăcerea pentru a avea această posibilitate de a-mi exprima punctul de vedere aici în acest grup. S-ar putea spune că experiența mea m-a uh, afectat și a lăsat urme în tradiția. Uh, am fost uh, avocat al familiei, întreaga mea activitate la Londra, iar în ultimii opt ani am condus departamentul internațional pe probleme de familie pentru Anglia și țara Galilor. Și acolo m-am confruntat cu aceste probleme pe care le discutăm astăzi. Există un apel din partea unei bunici din Slovacia dintr-o decizie luată de o instanță. Ea a fost într totul susținută de Republica Slovacă, care devenise parte în acel uh, recurs și a fost reprezentată de uh, directorul autorității centrale. audiere într-o astfel de situație de recurs are un um, impact emoțional asupra membrilor instanței. Eram trei, doi specialiști în dreptul familiei, eu și urmașul meu, și încă un membru nespecializat. Iar noi, uh, specialiștii în dreptul familiei, am fost împărțiți. Am ascultat uh, pledoariile de trei ori într-o perioadă de trei săptămâni înainte de Crăciun 2013. Și până la urmă, colegul nespecialist mi s-a alăturat și cei doi băieți s-au întors în Slovacia. În acest caz se face trimitere în alineatul 323 din studiul Fenton Glynn. M-am uh, pensionat în iulie 2013 și am început o carieră nouă de consultant independent. Și în acest rol m-a consultat Polonia tocmai în această problemă. Și am avut întâlniri cu ministrul justiției din Polonia, de asemenea am avut discuții cu Bulgaria în cazul Megan Pavey, și acesta menționat în studiul Fenton Glynn. Dar munca mea cu Slovacia mi-a dat o percepție corespunzătoare cu privire la ambele părți ale acestei uh, monede. Am fost consultant pe lângă Ministerul Muncii de peste un an. Iar în Slovacia am fost coorganizator al conferinței internaționale pe problemele familiei. Am vorbit în fața comisiilor parlamentare de la Bratislava și multe interviuri în mass media. La Londra, în aceeași capacitate de consultant, am fost coorganizator a seminarului de pe 14 mai pe care doamna președinte l-a prezentat și am organizat o alianță a mai multor departamente ale țărilor în curs de aderare. De fapt, cele care au aderat în 2004. Am organizat întâlniri cu reprezentanții acelor consilii, cu, cu Ministerul Educației, care la noi este ministerul conducător în elaborarea de linii orientative, în gestionarea de astfel de situații cu copii care nu sunt cetățeni britanici. Am ajutat de asemenea la negocierea memorandumului Peterborough, despre care voi vorbi mai târziu. Așadar, în consecință, de când am pensionat, am uh, căpătat mai multă obiectivitate și apreciez nevoia de comunicare și de colaborare, pentru că e un domeniu foarte dificil. Studiul Fenton Glynn a fost uh, publicat în iunie anul curent și aș dori să subliniez uh, încă o dată laudele care au fost aduse. E complet, e uh, ușor de înțeles și de încredere, după părerea mea. Și atunci, ce aș mai putea eu să adaug la cele scrise de Dr. Fenton Glynn. Aș putea, cred, să adaug trei evoluții ulterioare. Pe data de 2 noiembrie, ziarele de la noi au, de, au dat o declarație în partea guvernului, arătând că rudele îndepărtate vor fi descalificate, nu vor mai putea să se îngrijească de copii care ar putea fi adoptați pentru a ataca cumva problema numărului mare de tineri care au nevoie de familii noi. E un citat din acest uh, raport de știri în declarația primului ministru cu privire la intențiile sale politice și mai atrage atenția dumneavoastră. Cu privire la liderii acestor, de, de prima pagină acestor ziare, la un moment dat era o vreme când The Times era citit ca principalul ziar. Acum lucrurile s-ar putea să se mai fi schimbat. Deci, eh, editorul șef a spus atunci că pe viitor orice rudă care dorește să adopte un copil trebuie să arate o legătură puternică existentă cu acest copil. Curțel, curțile vor trebui convinse că aceste rude își doresc binele copilului. E o victorie pentru umanitate și bun simț și era necesar să se întâmple de mult timp. Se vor evita astfel cazuri de fraudă și n-ar mai trebui să existe experimente sociale, politici vulgare sau uh, judecători care greșesc pentru că e în joc viața copilului. veți vedea aici o tensiune clară, de fapt, care stă la baza acestei declarații, o tensiune între executiv și judiciar. tocmai acest ziar are o campanie care, spun ei, se regăsește până la urmă confirmată în declarația primului ministru. Însă realitatea la care se referă doctorul Fenton Glynn este că deciziile instanțelor în cazul PS au dus la înjumătățirea numărului de copii Uh, spre adoptare, pentru că în acea decizie președintele a introdus conceptul de nu se acceptă nimic mai puțin. Deci o astfel de, de ordin de adopție nu poate fi făcut decât când nimic mai puțin nu poate fi considerat satisfăcător. Și atunci numărul se înjumătățește. Și ce face guvernul? Face tocmai ce spune primul ministru. Vedeți această tensiune între direcția politică a judiciarului și direcția politică a guvernului. Aici am un singur lucru de spus. Obiectivele politice ale guvernului sau obiectivul este rațional, este gândit să fie văzut ca o politică restricționată la copii cetățenie britanică. Întotdeauna trebuie să distingem foarte clar între o politică aplicată copiilor de naționalitate engleză, care intră în acest sistem de uh, case de copii, și copii cetățenii altor state membre. Dar pentru aceștia, din urmă, avem nevoie de o linie clară linia dată de domnul președinte, Sir James Mumby, în la serie întreagă de cazuri și din ianuarie 2014, RCB în august 2015 și ajung astfel la în al doilea punct important, o evoluție importantă de la publicarea studiului încoace, decizia Curții de Apel în cazul RN care a fost dată în coincidență în aceeași zi cu declarația guvernului. Și în cazul RN, președintele aduce la oaltă motivațiile din cele două cazuri anterioare. Și așa cum spune președintele, subliniază încă o dată importanța etnicității, a limbii și a culturii față de orice decizie discreționară pe privește plasarea viitoare a copilului când vorbim de cetățenii altor state. tensiunea există pentru că în sistemul nostru, spre deosebire de alte sisteme de drept civil, judecătorii au putere de decizie de a dezvolta dreptul statutar judecătorii au această putere discreționară formulând, spunând cum ar trebui aplicată. Și un ultim punct, vorbind în continuare de evoluții de după publicarea acestui raport, este memorandumul Peterborough. Acesta s-ar putea să aibă o importanță semnificativă pe viitor, pentru că e un uh, acord negociat între Ministerul Slovac și autoritatea individuală din Anglia, Consiliul din Peterborough. De ce Peterborough? Pentru că acolo locuiesc mulți cetățeni din Slovacia care lucrează în agricultură, horticultură alături de un număr mare de letoni și portughezi. Și din acest motiv, Consiliul Local din Peterborough are experiență acum cu cetățenii în Slovacia, la fel și școlile de acolo și sistemul de sănătate, serviciile. Consiliul din Peterborough, orașul în sine, înțelege or, uh, cetățenii slovaci și e normal să existe un contract între statul slovac și această autoritate pentru cooperare, colaborare, în orice caz care implică copii slovaci. Asta ar putea crește. Nu știu dacă se va întâmpla cu adevărat, dar ar putea fi copiat de alte state membre și ar putea să se regăsească și la alte autorități locale. Această situație dă multă încredere autorităților din Slovacia, care au un acord clar acum pentru cooperare, a dat totodată încredere experților din la Peterborough, care înțeleg acum buna relație de lucru pe care o au cu ministerul relevant. Și m-aș uh, opri la aceeași idee cu care am început. Ce cred că am învățat din munca pe care am depus-o în acest domeniu? Totul depinde de comunicare. Trebuie să comunicăm pentru a ne înțelege mai bine, pentru a ne înțelege legislația mai bine, pentru a ne înțelege politicile și practicile. Și cred că fructele încep să se vadă. Nu e niciun dubiu că atunci când Anglia s-a confruntat pentru prima dată cu astfel de probleme, copii din alte state membre care ajungeau în sistemul de protecție, Anglia n-a prea știut ce să facă cu ei. Avea o abordare insulară nu erau suficient de sensibili privire la aspectele legate de cultură, limbă și etnicitate, dar toate acestea s-au schimbat. Ce s-a mai schimbat este implicarea departamentului consular, care acum este informat din timp, ori de câte ori apar cazuri noi. Problema acestor departamente consulare nu e că nu sunt notificate, ci că au multe cazuri notificate, având resurse reduse la dispoziție. Pot avea și trei cazuri pe zi la distanță de 10 de kilometri și nu au să angajați pentru a acoperi toate cazurile. În conversațiile pe care le-am avut cu consilierii luna trecută, la întrebarea s-au îmbunătățit lucrurile, sunt mai bune acum decât înainte, cu toții au spus că da, da, cu siguranță. Cred că am învățat din greșelile din trecut și cred că dacă continuăm acest proces de îmbunătățire, de comunicare și colaborare, vom, uh, cred că face bine acestor copii. Vă mulțumesc. Thank you very much and I think your last sentence Mulțumesc și cred că ultima dumneavoastră propoziție ne încurajează, făcând uh, bine, facem bine copiilor, asta cred că este ideea. Și ideea că comunicarea e importantă, asta putem spune în general în viață. Mulțumesc mult pentru poziția dumneavoastră și experiența de care ne-ați vorbit. Și trecem acum la următorul vorbitor, după care vom avea o discuție, pentru că știu că și colegii doresc să se implice formul uh, fostul avocat al poporului pentru problemele copiilor, domnul Iaroslav, care pre- va prezenta problema copiilor din perspectiva legislației poloneze, europene și internaționale. Ca să vă dau o idee despre acest vorbitor, el vine de la o instanță din Varșovia, ține cursuri la universitate, a fost avocat al poporului pentru copii în Polonia și președintele rețelei europene ale avocaților poporului pe problemele copiilor. O experiență vastă. Domnule Iaroș, vă invit, aveți cuvântul. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, Szanowni par... Mulțumesc, domnule președinte, domnule co-vicepreședinte, domnilor și domnilor membri ai Parlamentului și dragi experți, vreau să în primul rând să vă mulțumesc pentru că ați organizat această reuniune, acest uh, seminar, care cu siguranță va fi în beneficiul copiilor. Aș dori acum să vă împărtășesc câteva observații. Aș vrea să vă prezint perspectiva mea, nu neapărat în calitate de ombudsman pentru drepturile copiilor, ci în calitate de judecător. De judecător care se ocupă și de dreptul familiei. Am ascultat cu foarte mare interes uh, prezentarea domnului Thorpe de Adinauri. Dumnealui a utilizat exemple de uh, adopții între țări, era vorba concret de Slovacia și Regatul Unit. Eu nu m-am uh, confruntat cu astfel de situații în activitatea mea. Nu am examinat astfel, astfel de cauze. Așadar, aș vrea să vă prezint doar ce am avut eu în experiența mea ca mediator pentru copii și în calitate de judecător. Aș vrea să vă prezint câteva aspecte de drept internațional privind uh, apoi uh, dreptul uh, adopțiilor în Polonia și m-aș referi și la convențiile internaționale și la dreptul european. Există trei noțiuni care mi se par mie foarte importante. Noțiuni care au un rol esențial în adopțiile internaționale. În primul rând, aș vrea să mă refer la reședința copilului și la interesul superior al copiilor, al copilului. Aș dori de asemenea să mă refer la drepturile copiilor și în special dreptul copiilor de a beneficia de justiție. În Polonia este important ca uh, în fiecare cauză copilul să fie ascultat. Conform codului familiei din Polonia, articolul 114, se spune că adopția care duce la o schimbare a locului de reședință către o altă țară ă, nu se poate întâmpla decât dacă copilul ă, poate să beneficieze de o familie substitutivă adecvată. Această dispoziție există din 95, din 1995. Polonia era deja membră a convenției, dar în, înainte, dar uh, până la urmă convenția de la Haga din 93 a intrat în vigoare doar în 1996. Deci, în conformitate cu convenția uh, de la Haga, această dispoziție se aplică atunci când copilul uh, are reședința într-o țară și urmează să fie deplasat către o altă țară după adopția ori în țara lui de origine, ori în țara de primire. Convenția aceasta se aplică țărilor care au semnat-o. Însă, numărul de sem state semnatare este foarte mare. Convenția, practic, poate fi considerată ca una cu caracter universal. Să revenim la acest articol 114 din legea polonă pe care v-am uh, menționat-o. Apare o diferență între uh, locul unde locuiește uh, copilul și locul de reședință. Sunt noțiuni care apar, care apar foarte frecvent în dreptul familiei. În dreptul european există regulamentul 220 pe 2011 cu privire la responsabilitatea, la răspunderea familială și de regulamentul uh, Bruxelles 2 bis. Noțiunea aceasta se regăsește în dreptul uh, privat internațional datorită Convenției de la Haga. De asemenea, mai există și, mai sunt dispoziții și în Convenția din 67, pe Convenția din 90, aspectele civile care vizează deplasarea copilului și, de asemenea, mai există și convenția din 61 și cea din octombrie 1999 cu privire la aplicarea hotărârilor în ceea ce privește răspunderea parentală. Dar, revenind la codul civil din, din 2008, regăsim acolo noțiunea de locul de ședere obișnuit. O noțiune care apare și în uh, chestiunile legate de divorțuri. Se regăsește în articolul 40, 41, precum și în uh, noua lege referitoare la convențiile internaționale. Însă, această um, problemă este că șederea nu este definită în cea mai mare parte a documentelor. Locul de ședere, până la urmă, este locul unde se concentrează activitățile copilului. Este cumva un loc de facto. După părerea mea, deja s-au făcut încercări de găsire a unei definiții, asta prin hotărârile curții europene. În 2009 se vorbește despre acest loc de ședere menționat în articolul 8, în uh, regulamentul 2001 uh, 2003, e bine, se spune acolo că este locul în care copilul este integrat cu anturajul său și cu familia. Însă, trebuie de asemenea să se țină cont de anumiți factori juridici, cum ar fi naționalitatea, cunoașterea limbii, um, locul unde merge la școală copilul. Um, instanțele naționale trebuie să stabilească acest loc de ședere, ținând cont de toate aceste elemente esențiale. Curtea Supremă din Polonia s-a pronunțat și ea cu privire la acest uh, subiect în conformitate cu articolul um, corespunzător din um, Convenția de la Haga se vorbește despre șederea stabilă a copilului într-un loc unde îi se asigură toate nevoile. Însă, locul de ședere nu este stabilit de persoanele uh, de care aparține copilul. Avem deja ar, în vigoare articolul 114 um, și se acordă prioritatea acesteia față de codul uh, familiei din Polonia. Conform Constituției Poloniei, convențiile semnate de acest stat sunt prioritare față de dispozițiile din dreptul național. În Convenția de la Haga se vorbește despre principiul subsidiarității, care prezintă mai multă flexibilitate decât articolul 114 din legea polonă și față de Convenția privind drepturile copilului. Vorbim aici despre articolul 4 din Convenție, unde se spune că adopția poate să aibă loc dacă um, autoritățile vizate din statul de origine au hotărât că adopția internațională este în interesul superior al copilului. Prin aceasta, se oferă acces la adopție internațională când este în interesul copilului, chiar dacă există o posibilitate ca respectivul copil să fie plasat în țara sa de origine. Principiul acesta al subsidiarității figurează în majoritatea documentelor legislative, însă există o interpretare posibilă și anume următoarea. Chiar dacă copilul poate să fie adoptat în țara sa de origine, s-ar putea să fie în interesul său să um, fie uh, deplasat uh, în străinătate dacă acest lucru este în interesul său și dacă um, există avantaje din punct de vedere familial. Am examinat patru uh, Uh, centre de adopție către care se pot trimite um, cereri de adopție. Um, în conformitate cu convenția, adopția poate avea loc atunci când autoritățile din statul de origine consideră că se îndeplinesc toate uh, condițiile în temeiul uh, Convenției de la Haga. Deci adopția poate avea loc dacă se constată de către autorități că respectivul copil este eligibil pentru adopție și dacă se constată că um, el poate să um, intre și să Uh, rămână, să aibă ședere în uh, țara de adopție. Articolul 4 menționează um, instituțiile centrale, însă adesea apar și indicații vizând, care se referă la instituțiile vizate, care au ocazia de a se adresa instituțiilor centrale din statul de ședere. Putem să vă atragem atenția că în timpul procedurilor trebuie să se ia um, în considerare um, copilul, ce are el de spus, ținând cont de vârsta sa și de gradul de maturitate. Acum, în calitate de judecător și de mediator pentru copii, pot să vă spun că este un drept foarte important, uh, care nu știu dacă se respectă atât de mult în Uniunea Europeană, dreptul ca acel copil să fie ascultat. Trebuie, așa cum v-am spus, că conform dispozițiilor noastre, să se țină cont de părerea copilului în funcție de vârsta și de maturitatea sa. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, în primul rând, ca acel copil să fie ascultat, pentru că altfel cum se poate ține cont de părerea sa? Trebuie să se țină cont de toate aspectele, de nivelul său de maturitate, de vârsta sa, de starea sa de sănătate. Însă, copilul nu trebuie să fie împiedicat, uh, um, nu trebuie să, să nu fie ascultat dintr-un motiv oarecare. Pentru că nedreptatea nu constă într-o procedură, ci în absența unei proceduri. Dacă copilul nu poate să-și exercite acest drept, vor apărea conflicte Acestea apar atunci când uh, acționăm încălcând drepturile omului. Așa cum a spus și domnul judecător Tor, cred și eu că foarte importantă este comunicarea. Trebuie să comunicăm mai bine ca să ne înțelegem. În uh, colon avem o, uh, o zicală, ca astea sunt vorbe sfinte, așa. Dar trebuie să ne gândim că în statele care au semnat uh, această convenție, dispozițiile acestea trebuie să fie clarificate uh, pe, la fața locului, ceea ce va duce la îmbunătățirea situației copiilor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! mai ales uh, pentru faptul că v-ați concentrat pe faptul că trebuie să fie ascultați copiii. Uh, aici procedurile sunt uh, diferite de la un stat membru la altul. Sistemele sunt diferite și uneori nu există niciun fel de sistem care să permită ascultarea copiilor. Ați ridicat așadar o chestiune foarte importantă și ați subliniat încă o dată importanța comunicării. Acum, aș da cuvântul um, deja colegilor, începând cu domnul Wojciechowski. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru organizarea acestei sesiuni, acestei dezbateri. Doresc să mulțumesc de asemenea uh, că ne-ați permis să ne întâlnim la Londra. Am participat la această vizită și vreau să vă spun că toate întâlnirile de la Londra au fost eh, extraordinar de interesante. După ce eh, l-am ascultat eh, pe Sătorp și pe domnul Iaroș, cu care am avut ocazia să colaborez în momentul în care încă desfășurau activitate de judecător și după aceea de deputat să spun că ambele prezentări au fost deosebit de interesante și uh, să vedem care pot fi concluziile. Vorbim despre situații uh, care uh, sunt legate de drepturile copilului, de drepturile omului și care atacă drepturile acestea într-o manieră de-a dreptul dramatică. Este vorba despre tragedii umane adopțiile care au loc împotriva părinților sau chiar împotriva uh, voinței uh, copilului sunt, de fapt, o adevărată tragedie. Deci ceea ce se întâmplă este ca uneori uh, frații să fie despărțiți între ei, o familie, de fapt, să fie dezmembrată. Și am asistat la reportaje pe care uh, televiziunile le-au prezentat. Era vorba despre doi frați care s-au întâlnit la vârsta de 70 de ani. Ei au fost uh, despărțiți în timpul războiului, erau copii, uh, timp de zeci de ani s-au căutat. Unul trăia în Statele Unite, celălalt în Polonia. Ei uh, la un moment dat s-au regăsit și uh, am asistat la momente de mare emoție când cei uh, doi frați s-au întâlnit pe un raport din Polonia după ce au parcurs căutări foarte îndelungate. Dar mai existat și un alt reportaj. O femeie își căuta fratele Uh, au fost despărțiți când erau copii. Avea doar amintiri foarte vagi legate de uh, fratele său. Fratele uh, a fost adoptat. Nu se, știe, nu se știa ce instanță a decis această adopție. Femeia își căuta fratele, dar nimeni nu putea să-i furnizeze informații legate de locul unde se află, ce s-a întâmplat cu el, pentru că trebuie să înțelegem că adopția uneori înseamnă o uh, întrerupere, o rupere a tuturor legăturilor cu familia biologică și uh, acest lucru uh, s-a întâmplat. Deci nu se știa dacă fratele femeii se găsea în Polonia, în străinătate sau în altă parte. Și am uh, constatat că sunt situații de-a dreptul inumane. Când uh, războiul uh, a despărțit doi oameni, iată că a fost posibil să se regăsească după zeci de ani. Dar atunci când judecătorul a despărțit doi frați, nu e posibil să-ți mai găsești ruda. Deci eh, eu cred că atunci când este vorba despre adopție trebuie să eh, vedem ca până la urmă frații între ei să poată să rămână împreună pentru că eh, a avea un frate, o soră este un dar al naturii, un dar al cerului un, și indiferent cum am numi această legătură, ea nu trebuie să fie uh, întreruptă și nu trebuie să privăm pe nimeni de dreptul de a se bucura de uh, fratele sau de sora sa. Deci, și uh, Pavel Iaroș a insistat asupra necesității ca și copiii să poată fi ascultați de către judecător. Uh, da, acest drept există pe hârtie, inclusiv Constituția eh, din Polonia prevede acest lucru, dar în practică acest drept nu este întotdeauna aplicat. Eh, Cât și cred că nu este o situație eh, specifică Poloniei. Eu cred că în orice situație trebuie să ținem seama de situația copilului, pentru că și vocea copilului trebuie să poată să fie auzită. Este un drept inalienabil al copilului. Deci trebuie să încercăm să uh, rezolvăm toate aceste probleme pentru ca uh, tot mai mulți copii din Europa, până la urmă, uh, devin victimele unor asemenea situații. Este o mare pericol și inclusiv în Uniunea Europeană. Trebuie să stabilim reguli clare care să fie umane, și să țină de interesul copiilor. Mulțumesc pentru această dezbatere, pentru vizita pe care am făcut-o la Londra și sper ca să uh, existe îmbunătățiri posibile și domnul uh, judecător Matthew Thorpe a făcut câteva propuneri în acest sens și sper că toate aceste eforturi până la urmă vor da rezultatele scontate pentru ca dreptul copilului să fie mai bine respectat. Trebuie să tratăm mai uman copiii din Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și organizatorilor pentru această dezbatere. Eu sunt coordonator în Comisia PETI și uh, o avem și pe doamna Wikström, președinta Comisiei noastre prezentă aici, și doamna Wikström a spus că uneori uh, suntem chiar supra uh, solicitați de către petițiile care ajung la noi, în care este vorba de încredințarea copiilor, de dreptul de adopție și povești care câteodată îți sfâșie inima. Și sigur, noi nu suntem o instanță, noi nu uh, putem să ajutăm uh, și să remediem direct anumite situații. Cu atât mai mult uh, sunt recunoscători că acum putem să avem această dezbatere împreună cu Comisia Jurii, care trebuie să se străduiască să existe niște prevederi legale și pe plan comunitar, pentru că avem în Uniunea Europeană o piață comună în care până la urmă uh, s-au creat condiții de liberă circulație a mărfurilor, dar în același timp poate că am neglijat puțin problemele umane. Sigur, și oamenii uh, Uh, pot să se miște liber, dar câteodată se îndrăgostesc, uh, cei care provin din state diferite se căsătoresc și după aceea, dacă lucrurile nu merg bine, uh, ajung copiii să fie în situații dificile și cred că trebuie să analizăm și aceste aspecte mai ades. A existat o deplasare la Londra, dar vom avea asemenea întâlniri și la Berlin și în Danemarca și dacă ă, stai de vorbă cu reprezentanții statelor membre, au un sistem ă, propriu de care sunt destul de mulțumiți și ă, a existat multă vreme din punctul nostru de vedere și filozofia de neamestecului. Dar noi în Comisia PETI constatăm că dacă nu ne amestecăm deloc, lucrurile nu pot să fie îndreptate. Și uh, de aceea sunt uh, bucuros că și în cadrul vizitei de la Londra am găsit interlocutori uh, care ne susțin punctul de vedere și Sir Matthew Thorpe a, spus, a pus degetul pe rană. Deci, eh, doamna Thorp a spus corect că până la urmă totul depinde de comunicare și experiența mea merge în acest sens. Eh, am vorbit și eu cu autorii petițiilor eh, care am spus că trebuie ca în interiorul sistemului care funcționează în statul membru să se lupte pentru drepturile lor, dar trebuie să existe și garanția că acest sistem funcționează bine și ar fi foarte bine dacă și ambasadele și secțiile consulare s-ar implica în rezolvarea uh, cazurilor uh, dificile. Când este vorba de cetățeni din state diferite, întrebarea este dacă este nevoie de o uh, îmbunătățire legislativă, pentru că se pare că fără o comunicare corespunzătoare în clipa de față lucrurile nu funcționează bine poate că atunci când cunoști mai bine modul de funcționare al sistemului, poți să lupți mai bine pentru drepturile tale. O altă chestiune care m-a pus pe gânduri în cadrul vizitei în Marea Britanie, doctrina de stat spune că uh, se acționează în interesul copilului care trebuie să ajungă în condiții de uh, siguranță într-un mediu familial și din acest punct de vedere uh, se acceptă adopția atunci când părinții biologici nu sunt în stare să educe și să crească copilul în condiții bune. Dar, sigur, trebuie să apărăm interesul copilului pentru și trebuie să uh, vedem uh, ce gândește copilul. Deci, cum s-a spus aici, până la urmă și copilul trebuie să aibă un drept să se pronunțe. Și ce mă mai preocupă pe mine este vorba despre o prognoză legată de situația uh, părinților, pentru că uneori poți constata că astăzi, în clipa de față, părinții nu sunt în stare să-și duce copilul corespunzător, dar poate să existe și o prognoză pozitivă, poate că uh, se pot schimba uh, condițiile de viață ale uh, părinților, că se află doar într-un impas, într-o situație dificilă care poate să dispară și uh, Uh, dacă le uh, iei copilul și îl încredințezi altcuiva, după aceea această încredințare devine irreversibilă. Deci, de multe ori în spatele unui copil nu se află doar părinții, ci și bunicii. De uh, bunici nu se ține seama niciodată, deci familia în sens mai larg nu este niciodată analizată. Eu uh, aș vrea să știu dacă, din acest punct de vedere, lucrurile ar putea uh, să fie rezolvate mai bine. Mulțumesc, Peter. Domnul Țiefca, mulțumesc foarte mult și uh, eu am câteva întrebări. Vreau să mă refer la experiența judecătorilor. Amândoi ați menționat problemele de comunicare care joacă uh, un rol cheie în acest domeniu. Cine spune comunicare, spune colaborare, cooperare. Și um, conform opiniei dumneavoastră, cooperarea între diversele instituții internaționale este suficientă în acest domeniu? Sau poate că ar trebui să facem progrese în acest domeniu și în domeniul comunicării între diversele instituții și o altă chestiune eh, care se adresează practicii dumneavoastră ca judecători. De-a lungul experienței acumulate în această profesie, care a fost cea mai mare problemă eh, atunci când a trebuit să luați o hotărâre eh, legată de un ordin de adopție? Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii. În legătură cu situația din Marea Britanie, domnule Matthew, declarația politică făcută recent în legătură cu uh, urgentarea procesului de uh, adoptare a copiilor de, de alte familii uh, Vreau să știu dacă acesta este o bună soluție în interesul copilului, iar cea de-a doua întrebare se referă la cetățenie. Pentru mine nu este foarte clar dacă Uh, există cetățeni de două naționalități care s-au căsătorit în Marea Britanie și dacă există un copil care s-a născut în Marea Britanie. Vorbiți în legătură cu acest copil despre un cetățean britanic sau cetățenia este legată de naționalitatea unuia dintre părinți? Pentru că uh, aici s-a spus la un moment dat și că adopția este irreversibilă. Dar oare uh, chiar într-adevăr uh, părinții biologici nu mai primesc o a doua șansă de a-și redobândi copilul? Pentru că în felul acesta poate că mm, o situație dificilă pentru copii ar putea să fie evitată. Doamna Devo. Mulțumesc, doamna președintă. Poate că întrebarea mea și-a găsit deja un răspuns, pentru că eu am venit puțin mai târziu în sală. Eu împărtășesc punctul de vedere că trebuie să uh, ascultăm și copilul și oare conform uh, experienței dumneavoastră există uh, un prag de vârstă începând cu care uh, putem să, să cerem și punctul de vedere al copilului? Doamna Wickström. Da, de fapt, dumneavoastră ați inițiat întrebarea mea. Întregul proces de adopție în Marea Britanie se derulează foarte repede în comparație cu alte state. 26 de săptămâni în medie, ceea ce mi se pare foarte, foarte repede, este uh, jumătate de an dacă ar trebui să-i acordăm uh, părintelui o șansă pentru a-și pune viața în ordine și a fi capabil să se uh, ocupe de copil sau să reprimească copilul în familie, uh, majoritatea ar spune că sistemul din Marea Britanie permite un număr mare de adopții care se finalizează după procedee foarte rapide. Dar uh, primul ministru a spus, nu, avem prea puține adopții și că deciziile se iau mult prea lent. Deci, din punctul nostru de vedere, sunt două abordări perfect opuse și aș vrea să cunosc punctul de vedere al experților vis-a-vis -vis de această problemă. Da, știu că suntem puțin presați de timp. Uh, Sir Matthew, doriți să vă referiți dumneavoastră la întrebările formulate pentru început? Comunicarea și colaborarea judiciară în Europa, ar spune că s-a îmbunătățit substanțial ca rezultat al creării și extinderii uh, rețelei de la Haga care este o rețea internațională. Fiecare stat membru acum are uh, o rețea de judecători care s-a dezvoltat și care funcționează foarte bine. Și uh, Uh, Polonia uh, a numit un asemenea judecător care să facă parte din rețea ceva mai târziu, dar este foarte util pentru noi. Experiența judecătorului care trebuie să uh, decidă asupra unei adopții, sigur că presupune o muncă foarte dificilă, dar într-un fel Eh, te ajută experiența pe care ai dobândit și eh, sigur și experiența din propria viață familială eh, pentru că uneori, într-adevăr, trebuie să iei hotărâri foarte dificile. Iar în ce privește uh, intervenția lui Marriott, uh, punctul de vedere al guvernului, Cred că uh, se uh, înțelege care este tensiunea în studiul Fenton Glynn. Pentru că, pe de o parte, uh, dorești să servești binele copilului. Și sigur că asta ține și de vârsta copilului. Dar în interesul copilului este, în primul rând, să aibă părinți iubitori. Dacă guvernul aplică această politică cu prea mare insistență vis-a-vis -vis de alte opțiuni pentru copil care eh, sunt neglijate. Iar în studiul Fenton Glin acest lucru este foarte bine menționat apare o diferență. Pentru că dacă există un cuplu mixt, să zicem, mama este englezoică, tatăl este polonez, se ajunge la divorț, în practică, accentul pe, pe etnicitate, limbă maternă va fi diminuat. Pentru că probabil Copilul a fost uh, crescut în uh, cultura britanică, este vorbitor de engleză. Dar uh, ținând seama și de observația doamnei Wigström, cele 26 de săptămâni sunt esențiale pentru procedurile de încredințare. Dar Ehm, asta este ca urmare a unei reforme operate, pentru că înainte procedurile durau uh, mult prea mult. Dacă ai un copil care are 9 luni în momentul în care se declanșează uh, procedura care urmează să fie finalizată prin încredințare, copilul ehm, în 26 uh, de săptămâni deja se transformă esențial din punct de vedere mental. Deci și procedurile de adopție uh, sunt uh, adiacente procedurilor de uh, îngrijire a copilului în această perioadă. Deci copiii trebuie să ajungă dintr-o stare de criză într-o stare de bine care să se permanentizeze cât mai repede cu putință. Deci, din acest punct de vedere, faptul că procedurile durează puțin sunt binevenite. Dar sigur că și acesta a fost un motiv pentru care uh, au fost urgentate aceste proceduri. Dar, sigur, că uh, există și diferențe de la un caz la altul care uh, depind de uh, datele individuale ale fiecărei spețe. Și sigur că pot să apară și diferențe mari față de uh, modul în care lucrurile se derulează în alt stat membru și unde procedurile sunt mult mai îndelungate față de aceste 26 de săptămâni. Deci cunosc situații eh, din diverse state membre în care totul se derulează mult mai lent. Dar sigur că în toate situațiile în care este implicat un copil trebuie să analizăm datele specifice cazului și uh, acest eh, obiectiv de 26 de săptămâni poate fi la un moment dat relaxat, astfel încât analiza, aprecierea uh, specificului situației să poată fi efectuată în profunzime. Mulțumesc foarte mult, domnul Iaroș. Mulțumesc uh, la rândul meu pentru întrebările adresate. Toate au fost foarte interesante și pentru a răspunde uh, aș dori să insist asupra unor aspecte care mi se par a fi foarte importante. Este vorba despre un document internațional. Mă refer la Convenția privind drepturile copilului. Această convenție se bazează pe două principii. Primul este protecția ă, copilului și ă, cel de-al doilea este legat de primul. Trebuie să venim și în ă, întâmpinarea și în ajutorarea familiei de către stat, pentru că familia până la urmă este mediul natural în care trebuie să se dezvolte un copil. Deci, vorbesc despre acest document cu mândrie, pentru că el a luat naștere în urma unei inițiative din Polonia E vorba de pedagogul polonez Janusz Korczak, care a pregătit baza filozofică a acestui document. Și cred că trebuie să îl avem întotdeauna în vedere. Deci, În legătură cu întrebarea dacă, în clipa de față, cooperarea între statele membre este suficientă, nu, nu cred că este suficientă. Dar sigur că Aproape toate țările au ratificat sau vor ratifica această convenție, totuși ă, există țări care și-au exprimat rezerve ă, care se referă la adopție, la dreptul copilului, la dreptul ă, unei prezențe juridice. Pentru că interpretarea dreptului familiei este diferită de la uh, un stat la altul. Ce putem face pentru ca adopția să nu înlocuiască sistemul de protecție socială? Pentru că putem constata că am putea să scoatem uh, copilul din sânul familiei biologice din motive economice, ceea ce mi se pare intolerabil. Dacă apare o, familie, o problemă economică într-o familie, trebuie să găsim mijloacele necesare pentru a veni în ajutorul acestei familii. Și spun acest lucru gândindu-mă și la exemplele din practica mea. S-a întâmplat ca, datorită sărăciei în care trăia o familie, copilul să fie luat de la părinții biologici dar eu cred că uh, statul ar trebui să aibă posibilități pentru a îmbunătăți situația economică a familiei. Autoritățile locale, primarul comunei poate să ajute familia să trăiască în condiții mai bune, să își construiască o, o cameră de baie. Uh, deci există anumite standarde uh, pe care le putem respecta și putem uh, ajuta familiile să le atingă. Și, uh, de fapt, uh, statele au semnat această convenție privind dreptul copilului, dar eu cred că trebuie să organizăm reuniuni pe mai numeroase pe plan european pentru ca aceste drepturi esențiale ale copilului să poată fi respectate corespunzător. Și mai există și un alt drept despre care se vorbește, identitatea uh, copilului, dreptul la propria identitate, uh, adopția. Poate uh, să ducă la situația în care copilul să nu aibă dreptul nici măcar să își cunoască originile biologice, să își cunoască părinții biologici. Dar noi am constatat și am decis că statul polonez să nu aibă dreptul să distrugă documentele civile ale copilului, pentru că după vârsta de 18 ani, copilul va trebui să aibă dreptul să consulte uh, registrul, dosarul său pentru a vedea care îi este originea. Nu trebuie să distrugem rădăcinile unei ființe umane. Eu cred că fiecare stat trebuie să se gândească la asta. Poate că uh, soluția poloneză este una bună. Se poate discuta despre asta, poate găsim alte soluții mai bune, dar uh, într-un sens similar. Și uh, în ce privește întrebarea de la ce vârstă în sus e bine să uh, ascultăm părerea copilului, eu cred că orice copil la orice vârstă poate fi ascultat, pentru că până la urmă putem să-l ajutăm să își exprime opțiunea. Să ne gândim la un copil cu uh, dizabilități. Oare noi nu vom asculta punctul de vedere al unui copil cu dizabilități, să-i interzicem dreptul să se pronunțe? El poate fi protejat într-o uh, fermă specifică, dar trebuie să poată să fie ascultat. Noi uh, trebuie să ne gândim că în clipa de față nu trebuie să existe niciun fel de problemă pentru a-l asculta pe copil, chiar dacă acel copil este atât de mic încât nu poate să vorbească corect, dar există specialiști care, datorită limbajului trupului, poate să se pronunțe cu cine vrea să rămână. Doamna președinte, voi încheia acum. Un copil de 13 ani are un punct de vedere. Să spunem că este de acord uh, cu adopția. Sigur, uh, putem ține seama de decizia lui. Mulțumesc. Mulțumesc și doamnei Wikström, lui uh, Matthew Sorb și domnului Iaroș. Dacă îmi dați voie să trag câteva concluzii într-un minut, Există o uh, problemă foarte sensibilă aceasta a adopțiilor pentru că statele membre uh, au o experiență diferită și experiența țării mele este una cu adevărat particulară. Trebuie să ne gândim cum s-au întâmplat lucrurile acum 30, 40, 50 de ani și uh, probleme care au apărut pot fi evitate pe viitor de către alte state membre și uh, Mă bucur să aud, Sven Matthew, că lucrurile uh, sunt pe cale să se îmbunătățească. Da, este nevoie să avem în centrul atenției copilul, să-l ascultăm, să-i apărăm interesele. De asemenea, să analizăm uh, contextul familial și să uh, nu uh, luăm din sânul familiei un copil doar din rațiuni economice, pentru că dificultățile economice pot fi unele accidentale și uh, noi în Parlamentul European am uh, colaborat foarte bine, biroul meu cu Comisia PETI, cu Comisia Juri și cred că uh, în calitate de oameni înțelegem aceste probleme și le exprimăm în Parlamentul European în speranța că putem găsi soluții. În felul acesta putem recunoaște și principiul subsidiarității, dar să ținem seama și de sensibilitatea problematicii. Mulțumesc colegilor care au uh, contribuit la această dezbatere, pentru că și pentru mine a fost un eveniment foarte important. Iar acum uh, îi dau domnului uh, Suiefca cuvântul și cedez microfonul pentru cea de-a doua parte a sesiunii. Mulțumesc. O să preiau această a doua parte a sesiunii noastre. Le mulțumesc celor trei vorbitori. Schimbul acesta de opinie a fost foarte interesant am observat în ce măsură emoțiile contează în rezolvarea acestor probleme. Trecem acum la partea a doua a reuniunii noastre, care vizează adopțiile transfrontaliere. Sunt multe aspecte care vizează familia, așa că acum ne vom concentra pe statutul familiei, pe definițiile familiei în diferite state membre, pe abordarea privind obligațiile și drepturile familiei. Va vorbi întâi Gian Paolo Romano de la Universitatea uh, de la Geneva, care se va referi la aceste aspecte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că uh, primește cu atâta generozitate un profesor care vine din Elveția. Bun, e adevărat că am și naționalitatea italiană. Uh, e o plăcere pentru mine să fiu aici în Europeană și un privilegiu că am fost apelat ca să-i uh, Um, aduc un serviciu. Vreau să mulțumesc și doamnei Selin Chateau, care stă la baza acestei intervenții. Mi s-a cerut să intervin cu privire la recunoașterea situațiilor uh, familiale, chiar dincolo de uh, cuvântul uh, adopție. De fapt, aș vrea să mă refer mai degrabă la statutul familiei, pentru că situația este Uh, polisemantic. Statul familiar se referă în general la ceea ce se conferă unor persoane prin, de către o autoritate administrativă sau judiciară, fie că e vorba de o căsătorie sau un parteneriat înregistrat. Statutul poate de asemenea să apară din încetarea unui statut uh, anterior, de exemplu divorțul sau um, contestarea paternității. Apoi, uh, um, de exemplu, adoptarea cu um, Mm, normă întreagă, să spunem, cu uh, condiții de pline, poate de asemenea să reprezintă un, uh, încetarea unui statut anterior, dar și um, un nou statut pentru noi părinți. Vreau de asemenea să mă refer că este, să spun că este vorba aici de efecte juridice și este o chestiune care se referă la dreptul public și la dreptul privat. Pentru că e vorba de un raport uh, contractat între părinții adoptivi sau în cazul căsătoriei uh, e regimul um, um, marital. Uh, același lucru se poate spune și când e vorba de moștenire. Astăzi nu există un instrument european care să vizeze competența internațională pentru a conferi un statut familial sau uh, care să aibă norme cu privire la dreptul care se aplică acestor structuri, așa cum nu există nici um, norme privind recunoașterea reciprocă a statutelor. Nu există dispoziții în ceea ce privește recunoașterea căsătorilor sau a parteneriatului înregistrate sau afilia, afiliației ca urmare a unei adopții sau, unei, sau stabilirii judiciare a paternității. Nu există decât două regulamente care se referă la încetarea statutului prin divorț și prin anularea căsătoriei, regulamentul Bruxelles 2 bis uh, și regulamentul Roma 3 Uh, care se referă, um, care este în vigoare doar în jumătate dintre statele din Europeană. Până acum, acestea sunt, uh, acestea abordarea, care este destul de um, în um, contrară cu numărul mare de regulamente. Mă refer la diferite norme privind uh, obligația alimentară, filiație, de asemenea regimul patrimonial al partenerilor înregistrați. Cât despre filiație, există obligații care sunt inerente răspunderii părintești, avem regulamentul Bruxelles 2 bis în ceea ce privește recunoașterea deciziilor și Convenția Internațională de la Haga din 96 care uh, menționează dreptul aplicabil în uh, statele membre. Statele membre astăzi um, Uh, au libertatea de a conferi uh, interesaților un statut uh, familial, dar un alt stat membru poate, de exemplu, să nu recunoască același statut familial. Deci această libertate poate să ducă la ceea ce s a numit un conflict între statutele familiale. Um, pentru că apar tot felul de probleme, căsătorii neconforme, să zicem, sau adopții. Luăm un exemplu, doamna Dupont și um, domnul Bianchi. Fran- în Franța se poate face căsătoria între uh, două persoane homosexuale. Se zice că cei se căsătoresc în Franța, însă uh, Italia poate, în temeiul ordinii publice italiene, să nu recunoască această uh, legătură conjugală, adică poate să refuze să o înscrie în registrul stării civile. Um, în uh, ochii Italiei, domnul Bianchi este necăsătorit. Deci vedeți că apar tot felul de consecințe grave um, în acest contrast între Italia și Franța, pentru că uh, acest lucru uh, duce ca aceeași persoană să fie căsătorită în Franța, dar necăsătorită în Italia. Și după aceea, um, ce înseamnă asta? Că obligațiile nu sunt la fel când e vorba de pensia alimentară, de exemplu. În Franța, de exemplu, domnul Dupont trebuie să-l dețin pe domnul Bianchi pentru că este soțul său. Dacă unul dintre ei devine cetățean al celuilalt stat, ar putea să ceară autorităților o decizie contrară, fiecare în, în interesul său. Dacă ordinea publică italiană se opune recunoașterii căsătoriei uh, franțuzești, poate de asemenea să se opună și uh, recunoașterii unei hotărâri franceze Um, în um, temeiul statutului de, de persoane căsătorite, pe care Italia nu îl recunoaște. Apare așadar acest conflict de statut care duce la un conflict franco-italian uh, a deciziilor privind obligațiile de pensie alimentară și de întreținere alimentară. Și vorbim de asemenea de faptul că nu există mijloace care ar putea să facă um, să ducă la o decizie. Și Curtea de Justiție de la Luxemburg nu are astfel de competențe. Deci uh, trebuie până la urmă ca domnul Dupont și Bianchi să, să-și cunoască drepturile. Bineînțeles că până la urmă războiul nu, duce, nu se duce la nesfârșit, însă soluția unui astfel de conflict nu va fi una juridică. Până la urmă va fi determinată de un drept uh, privat uh, care va fi în favoarea celui mai puternic, celui mai rapid, celui mai șmecher, pentru că domnul Bianchi, de exemplu, trebuie să repatrieze toate bunurile din uh, Franța în uh, Italia ca să scape de executarea deciziei din partea instanță, instanțelor franceze. Dar ar putea uh, să se întâmple și alte situații, să nu folosească domnul Dupont um, deciziile sale. Familia, frații acestor doi uh, Um, soț ar putea de asemenea să, să fie afectat pentru, în ceea ce privește moștenirea. Să zicem că domnul uh, Bianchi vrea să adopte în Franța un copil de origine uh, senegaleză, fiul uh, biologic al doamnei Benghem, care l-a dat pe adopție după aceea a regretat. Uh, Italia poate astăzi să recunoască această legătură de filiație adoptivă, pentru că Convenția de la Haga din 93 nu se aplică în acest uh, scenariu și în cazul uh, decesului domnului Bianchi s-ar putea să apară un contencios în ceea ce privește uh, custodia copilului între domnul Dupont și doamna Benghe. Domnul Dupont ar avea în Franța um, statutul unic de părinte legal, dar conform Italiei, doamna Benche n-a fost, um, n-a încercat niciodată să fie uh, mama copilului, pentru că adopția în Franța nu are importanță pentru statul italian. Deci, constatăm aici că toate aceste situații sunt contrare clarie unui spațiu de uh, libertate și de justiție, pentru că, până la urmă, sunt indivizi care devin victime ale acestui conflict între uh, Um, legislații și statute. S-ar putea ca libertățile de bază ale Uniunii Europene să fie astfel încălcate. Uniți în diversitate, acesta este sloganul Uniunii Europene, dar în situația de față, Franța și Italia nu sunt deloc uh, unite în diversitatea modului cum, în care văd um, căsătoria. Avem de face cu un conflict între ordinea juridică din cele două state. Veți fi de acord cu mine că E, un lucru e să încurajezi pluralismul juridic, ceea ce reprezintă sursă de progres și marchează libertatea, dar e cu totul altceva să creezi și să menții conflicte juridice. Aici ajungem la falimentul dreptului, la capitularea dreptului. Vedem că există o diferență între pluralism religios, care este încurajat, și conflicte religioase, care trebuie condamnate. Tocmai de aceea am vrut să sugerez niște, suge, niște soluții pentru îmbunătățirea situației um, cetățenilor europeni și vin uh, cu patru um, modalități, n-am avut timp să le elaborez prea mult. Uh, conform unei prime abordări, uh, mai puțin invazivă, Uniunea Europeană ar putea să autorizeze în continuare un stat membru să creeze un statut familial, permițând oricărui alt stat membru să nu-l recunoască. Dar când ajungem la efecte, Uniunea Europeană ar putea să prescrie fiecărui stat membru să um, țină cont de um, uh, statul, um, de um, legislația din statul a cărei uh, legislație se aplică. Franța poate să facă căsătorie între cei doi, iar Italia poate în continuare să refuze să înscrie căsătoria respectivă la starea civilă italiană. Dar dacă legea aplicabilă în ceea ce privește uh, obligația alimentară este cea franceză, atunci Italia ar trebui să pună în aplicare statutul pe care iau cei doi în Franța și să-i considere așadar uh, căsătoriți, dar doar în scopul de întreținere alimentară. Pentru că altfel s-ar putea ca, um, ca în felul acesta să, să existe obligații de întreținere. Dacă însă în ceea ce privește succesiunea, legii ar fi cea italiană, atunci Franța ar trebui să se adapteze statutului de necăsătoriți pe care l-au uh, cei doi. Deci ar fi vorba de un statut cu geometrie variabilă, un fel de semi-statut. În anumite situații, în anumite scopuri, um, eroii noștri ar fi necăsătoriți, pe când pentru alte situații ar fi. Cea de-a doua opțiune este mai invazivă, din păcate, ar fi vorba să se impună tuturor statelor membre să recunoască în mod sistematic orice statut familial conferit de către orice alt stat membru. Dacă s-ar face o adopție în Regatul Unit și uh, uh, ar fi vorba de două mame, o, o bulgăroaică și o poloneză care ar locui în uh, Uh, Regatul Unit, atunci uh, Bulgaria și Polonia nu ar mai putea să se opună acestui demers. O altă situație, dacă o cetățeancă germană uh, face apel la o mamă surogat în Grecia și um, autoritățile greci îi acordă legătura de filiație, de maternitate, atunci această decizie se impune și autorităților germane care ar fi obligate să înscrie acest lucru în uh, registrul stării civile din țara respectivă, din Germania. Apoi, bun, e clar că e vorba de o inovație foarte mare. Ca aceasta să devină acceptabilă, Uniunea Europeană ar trebui să uh, specifice legăturile uh, dintre persoanele vizate pentru ca în felul acesta să se descurajeze turismul juridic, matrimonial sau de adopții sau de procreare. Apoi o altă abordare ar implica ca autoritățile din mai multe state membre să um, se implice într-o procedură de cooperare, de um, codecizie. E vorba de un sistem asemănător cu cel organizat din Convenția uh, de la Haga din 93. Doamna Martinez va vorbi mai mult despre acest lucru. Este vorba de un instrument prin care, în mod foarte inteligent, două state lucrează împreună prin uh, uh, precizarea modului în care trebuie să se coordoneze și, din dată ce se ia o hotărâre, aceasta este aproape binațională. Așadar, ca urmare a unei proceduri cu implicarea a două state, transnaționale cu adevărat, pentru că cele două state contribuie Um, e vorba de statele, uh, de exemplu, în cazul nostru, al reședinței copilului și al uh, reședinței celui care adoptează. De exemplu, înainte uh, de a autoriza recursul la o mamă surogată în Grecia, um, autoritățile grece ar trebui să contacteze autoritățile germane ale mamei care cere copilul, să spună, și să colaboreze și în nota pe care am scris-o spun și câteva soluții care, la care putea să ajungă. Acum aș mai vrea să vă mai menționez într-un minut și un pic și de-a patra versiune, dacă mi-e permis să visez, ar fi vorba de uh, elaborarea în dreptul material al Uniunii Europene norme care să regleze statutul fa- familial, să fie drepturi uh, opțiunile care să nu înlocuiască dreptul statelor membre și diversitatea acestora. Dreptul acesta ar trebui să fie însoțite de crearea unor autorități europene care să administreze acest drept. Ar trebui să fie ofițeri de stare civilă care ar putea să oficieze căsătorii cu adevărat europene. Apoi autorități care să aprobe, să încuvințeze o adopție cu adevărat europene. Și atunci acest statut n-ar fi, n-ar șchiopăta, n-ar fi pe jumătate și uh, nu ar duce la refuzarea recunoașterii. Um, ar putea să uh, rezolve probleme uh, um, îndepărtate de dreptul familiei, cum ar fi cele privind brevetele, proprietatea intelectuală. S-ar putea după aceea crea adevărate tribunale europene, s-ar putea face o, o diviziune centrală la uh, Paris, cu secțiuni uh, la Londra și în altă parte, și apoi altele regionale și altele locale. Brevetul uh, european va fi uh, furnizat de autorități europene și va fi eficient în toate statele membre, dar trebuie să se spună că acest brevet nu înlocuiește uh, prevederi naționale ci se adaugă acestora. Este vorba de o, o legislație europeană care nu înlocuiește pe cea uh, națională privind dreptele. Dacă s-ar aplica aceste lucruri și în dreptul familiei, ar fi și mai laborioase, pentru că ar trebui să se facă uh, treptat uh, um, în domenii pilot. Poate că adopțiile ar putea să fie un exemplu bun. Bun, mă, poate vi se va părea că o astfel de variantă este de nerealizat, dar de la tratatul de la Amsterdam, Uniunea Europeană a realizat lucruri care la vremea respectivă păreau a fi de nerealizat, însă acestea s-au transformat în lucruri care au devenit realități și sunt în folosul cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult! Bardzo dziękuję, panie profesorze. Mulțumesc foarte mult că ați îndrăznit uh, să tratați uh, acest subiect în acest mod inovator. Cred că prin această dezbatere ne vom putea apleca mai mult asupra ceea ce ați menționat. Uh, ceea ce ați spus nu vizează doar Franța și Italia, poate să fie vorba de diferite state din Europeană. De altfel, sunt de acord cu dumneavoastră, va fi foarte greu să se armonizeze legislațiile în acest domeniu, pentru că dreptul material, familial, nu se regăsește printre competențele Uniunii Europene. Noi mai degrabă tratăm dreptul um, procedural aici. Vreau să vă spun că, într-adevăr, uh, există situații în care s-ar putea, în care cel care are de câștigat este partea cea mai vulnerabilă, cea mai slabă. Nu e vorba de uh, cel mai rapid, cel mai șmecher, cum spuneați dumneavoastră, ci mai degrabă se oferă un avantaj celor mai defavorizați. Apoi, cât despre comparația pe care ați făcut-o cu dreptul privind brevetele, este foarte îndrăzneață, dar uh, Uh, e adevărat că dacă ne referim uh, de regulamentul uh, Roma 3 și um, legislația în domeniul brevetelor, este vorba de um, cooperare consolidată. Nu toate statele membre participă la această legislație. Dar sigur, putem să visăm și cred că această um, perspectivă va contribui la dezbaterea noastră. O vom asculta în continuare pe doamna Laura Martinez Mora care este ofițer juridic uh, șef la biroul uh, permanent al conferinței de la Haga. Am menționat această convenție de mai multe ori astăzi. Uh, e vorba de drept internațional care protejează copiii în situațiile de adopții internaționale și cred că prin aceasta ne putem ajunge să ne gândim la noi soluții care să fie eficiente. Dar, înainte de asta, haideți să vedem cum stau lucrurile cu această convenție. <clears throat> Muchas gracias, señor presidente. Por una vez hablaré en español. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi uh, cu dumneavoastră la această audiere cu experți uh, privind adopția numere Uh, convenției de la Haga um, uh, de drept uh, familiar privat. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație. Uh, aș vrea să mă refer și eu uh, la ce s-a menționat înainte. Cooperarea este foarte importantă. Cooperația între instituțiile noastre. În prezentarea mea de astăzi mă voi concentra pe trei subiecte. În primul rând, o să vorbesc un pic despre convenție, care este sfera sa de aplicare, obiectivele sale și statele care uh, fac parte din aceasta. Apoi voi vorbi un pic despre recunoașterea automată, efectele sale, avantajele și provocările. Și în încheiere, o să vă prezint câteva idei despre ce s-ar putea face în viitor. Domnul judecător, iarăși, deja a prezentat pe scurt uh, domeniul de aplicare al uh, Convenției de la Haga. Nu am să repet acum același lucru. Vreau doar să spun că important uh, și ca și în alte convenții, este reședința obișnuită atât a copilului cât și uh, cea a viitorilor uh, părinți adoptivi. Naționalitatea nu este importantă, nu este un criteriu după care să se hotărască dacă uh, o adopție este națională sau internațională. Atenție însă! Bun, e adevărat că eu sunt, să spunem, sunt uh, spanioloică, uh, soțul meu este italian, trăim în țările de jos și vrem să adoptăm un copil din Lituania autoritățile din țările de jos, unde locuim noi, unde muncim, unde sunt prietenii noștri și autoritățile din Lituania cele, vor fi cele care se vor ocupa de adopție. Dar va trebui de asemenea să contactăm și autoritățile spaniole și italiene înainte de a face adopția pentru a ști ce se va întâmpla cu naționalitatea. Adică naționalitatea nu este reglementată prin Convenția de la Haga, dar există bune practici și am tot învățat uh, din greșelile trecutului. Și există recomandări. Recomandarea este că dacă apar astfel de situații de uh, adopții internaționale, toate statele acestea trebuie să fie la curent, să fie implicate. Care sunt obiectivele convenției? Unul dintre lucrurile pe care vreau să le reamintesc de obicei este acea convenția de la Haga Um, um, convențiile acestea de obicei au uh, titlurile sunt foarte lungi, dar cred că titlul acesta nu doar lung, dar și foarte de mare însemnătate, pentru că este un titlu care se referă la um, protecția copiilor. Este un, o convenție care vizează protecția copiilor. Um, s-a spus deja um, de, din prima parte a acestei ședințe uh, cât de important este acest lucru. Și apoi, încă un lucru, este vorba de o convenție care privește cooperarea. Adică vrem ca statele să, coop- să coopereze, să comunice, să vorbească între ele pentru a se evita problemele. Ce face convenția? Stabilește garanții minime pentru adopția copiilor. S-au dat deja multe exemple aici, de exemplu consimțământul familiei firești sau a autorităților care trebuie să um, um, în fața cărora să se exprime acest consimțământ, să fie unul liber, Uh, fără constrângeri. Trebuie să fie dat în scris, să fie formal. De asemenea, s-a menționat importanța de păstrarea informațiilor uh, Uh, legate de adopție. Este foarte important ca persoane adoptate când ajung la anumită vârstă și vor să afle mai multe despre adopția lor să primească răspunsuri. S-a vorbit de asemenea despre principiul subsidiarității în adopțiile internaționale și, lucru foarte important, am auzit și lucruri legate de importanța de a asculta copiii, de a-i da ocazia să-și exprime uh, părerea cu privire la adopție. Deci, prin convenție se garantează lucruri de bază, niște garanții minime. De exemplu, mama poate să-și dea consimțământul pentru adopție doar după uh, naștere. Nu se spune la câtă vreme după aceea, dacă e după un minut sau după 10 zile sau după două luni. Fiecare stat poate să reglementeze acest lucru, dar convenția de la uh, um, Haga este foarte modulabilă pentru că stabilește niște garanții minime și dă prin această ocazia fiecărui stat să reglementeze în conformitate cu legislația sa și uh, poate să țină cont de această diversitate. Un al doilea obiectiv al convenției este um, împiedicarea abuzurilor. Din păcate, există multe abuzuri uh, legate de adopții și uh, în realitate acest lucru este cauzat de faptul că apare schimbul de bani. Când intervin banii, apar problemele. Deja am menționat cel de-al treilea obiectiv, stabilirea unor canale de comunicare bune. Să știm cu cine vorbim, cine este interlocutorul din cealaltă țară, cui cerem un răspuns la întrebările noastre. Dacă toate aceste garanții sunt îndeplinite, atunci și numai atunci putem să avem de-a face cu această recunoaștere automată. Aceasta este acordată de cele 95 de state care sunt parte la convenție. În câteva zile vor fi chiar 96. Printre acestea se numără și cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, plus trei state, Rusia, Nepal și Corea, care au semnat, dar nu au și ratificat convenția. 95 înseamnă un număr mare de state, mai ales că toate statele de primire sunt parte la convenție și în plus uh, și câteva state de origine, cam 65. Este foarte important uh, um, de spus faptul că Africa, care este cunoscută ca noua frontieră a adopției internaționale, pentru că se tot observă că uh, apar state care impun limite, dar um, statele acestea vor, uh, se interesează de situația aceasta. Statele se preocupă ca uh, copiii să rămână în statele unde uh, le-ar fi mai bine și acolo unde să, să se facă și un o prioritizare a adopțiilor naționale. Deci sunt uh, din ce în ce mai multe căutări pentru noi state unde, unde se adopte copii. Din ce în ce mai mult Africa se menționează. Africa însă începe să fie la curent toate aceste mm, uh, chestiuni și în acest moment există 16 state membre de pe acest continent care au uh, hotărât să adere la această convenție. Mai sunt și multe uh, alte state, reveni la acest lucru, unde nu uh, se oferă adopții, deci nu fac parte din această convenție. Trebuie să fim și realiști, că spunem 95 de state, contractante de state parte, dar trebuie să ținem cont și de procentul num numărului de adopții la nivel internațional. N-am să mă refer prea mult la acest lucru, dar numărul este în scădere doar 60% dintre adopțiile realizate la nivel mondial se încadrează în Convenția de la Haga. Asta din motivul că încă pentru, pentru că restul de adopții, 35%, 40%, se fac cu state care nu fac parte din convenție. Însă procentul acesta este în creștere treptată. De exemplu, statele parte care statele care nu fac parte din convenție acum, care nu au semnat, ratificat, uh, Rusia, Corea, Ucraina, Etiopia. De curând am fost în Corea și acolo există interes în semnarea acestei convenții, la fel și în Ucraina, deci sperăm ca această uh, marjă să scadă treptat. Să trecem acum la subiectul nostru tehnic de astăzi, și anume recunoașterea automată. După cum am spus, aceasta depinde de îndeplinirea condițiilor din convenție. Deci nu este nevoie de o procedură de recunoaștere, de procedura execuator. Nu e nevoie de o procedură de punere în aplicare, de executare și nici o procedură de înregistrare pentru recunoaștere automată și nici de o readoptare pentru ca lucrurile să fie ușurate, statele în parte au creat un formular model pe care multe dintre acestea îl utilizează. Care sunt efectele acestui tip de adopție? Sunt în număr de trei. În primul rând, se creează o legătură de filiație. Apoi, um, răspunderea părintească a părinților adoptivi este și ea stabilită. Și cel de-al treilea este că se um, întrerupe legătura de filiație pre preexistentă cu părinții firești dacă uh, în statul uh, în care se aplică se aplică această uh, adoptare de, de plină, să-i spunem. Există diferențe între adopțiile cu efecte de pline și cele cu efecte restrânse. Ambele sunt acoperite de convenție, dar doar dacă se creează o legătură de filiație. Lucru important pentru că am observat um, și în prima sesiune că se dorește că în multe state se uh, încurajează sprijinirea familiilor uh, firești, biologice. Um, copiii sunt, au vârste din ce în ce mai mari și poate um, pe viitor ar trebui să se ia în considerare că în aceste situații în care există um, o legătură cu familia firească, aceste adopții cu uh, Uh, efecte restrâns ar putea să reprezinte o variantă foarte bună. De asemenea, s-a vorbit de nerecunoaștere. Nerecunoașterea nu poate apărea dacă adopțiile încalcă în mod evident ordinea publică și asta având în vedere interesul superior al copilului. Nu trebuie să fie așa din orice motiv, trebuie să fie vorba de interesul superior al copilului. Nerecunoașterea adopției reprezintă o sancțiune extremă care trebuie aplicată doar în situații extreme, când sunt uh, încălcări ale uh, drepturilor de bază din partea familiei uh, um, asupra familiei nefirești. Altfel n-ar trebui să apară nerecunoașterea și dacă îmi permiteți, Înainte de a veni la această audiere, am întrebat mai multe autorități centrale dacă există, dacă au situații numeroase de uh, Uh, nerecunoaștere și um, spre marea mea mulțumire mi-au spus că sunt foarte puține, cu adevărat puține, pentru că se ține cont de faptul că acestea nu trebuie aplicate decât în situații excepționale. În încheiere, prin această convenție, așadar, avem o procedură unică, mai rapidă, simplă, cu costuri mai mici, cu siguranță mai mare, cu, cu certitudine juridică mai mare și uh, acest lucru este recunoscut de statele membre, nu spun eu acest lucru. Statele membre consideră că um, este un mare succes. Bun, e adevărat, sigur, există și um, uh, provocări, nu e totul uh, roz. În ceea ce privește recunoașterea, trebuie să se lucreze uh, în anumite state la calitatea certificatelor dar um, acest lucru a, vizează mai multe state europene. În mai multe state europene se cere o procedură suplimentară pentru recunoaștere. Deci recunoașterea nu este automată, ceea ce reprezintă clar o încălcare a Convenției de la Haga și ar trebui să se modifice legislația din aceste state. Ce putem face? Conferința de la uh, Haga sau ce poate face birou permanent în caz de încălcări în primul rând, noi nu avem un organ care să asigure supravegherea practică, adică un tribunal, însă avem alte modalități de um, urmărire a acestor încălcări. Punem accentul, pentru că suntem o organizație mică, pe um, prevenirea problemelor și mai, mai facem reuniuni la 3, 4, 5 ani cu toate statele membre, toate statele parte sau cele care doresc să ia aparte și se discută acolo recomandări pentru activitățile viitoare. Și acolo, de exemplu, um, se pot discuta noutăți, probleme concrete care apar în aplicarea convenției. Și acum, în încheiere, ultima parte. Situația actuală. Deci, avem adopțiile uh, în cadrul convenției implică din ce în ce mai multe state membre pentru a îmbunătăți uh, aplicarea convenției, trebuie să însoțim aceste state membre, să le oferim asistență tehnică. Acesta este lucrul cel mai important. Și apoi mai sunt adopțiile în afara convenției. Pentru aceste adopții internaționale în afara convenției, noi, uh, conferința de la Haga ce am spune este că cel mai important uh, ca aceste state să fie încurajate să facă parte din convenție pentru că este una globală uh, să devină globală. Acest lucru se poate face prin asistență tehnică și a funcționat în trecut. De asemenea, pentru subiectele mai delicate se pot uh, organiza reuniunile unor comisii speciale, se pot uh, stabili subiecte de discuție, pentru că e foarte important. Această convenție s-a făcut în 93 cu o societate care avea anumite perspective, dar de atunci și până acum lucrurile au evoluat. Convenția de la Haga ar trebui să fie considerat ca un instrument viu care, uh, a cărei interpretare evoluează în timp. Și um, aceasta mai ales când e vorba de acordul tuturor statelor membre. Bineînțeles, uh, trebuie să se respecte fondul uh, și principiul convenției. Acum, ce se întâmplă cu adopțiile naționale? observăm că apar o serie de probleme care apăreau înainte în, în adopțiile internaționale și care acum uh, afectează și adopțiile naționale. Uh, lipsa recunoașterii și invit aici Parlamentul European să considere această problemă ca fiind una globală. Nu este vorba doar de o problemă care afectează Europa, ci afectează toate statele din lume. Deci dacă avem o problemă globală, ne-ar trebui și o soluție globală. Pentru că, să zicem că problema se, se rezolvă la nivel european, dar vom observa peste câțiva ani, cu, în tot acest context al uh, migrației, că vom avea, vom, se va repeta aceeași problemă propunerea mea ar fi de ce, de exemplu, nu s-ar reuni, reuni mai multe state din Europeană, să zicem, și să propună conferinței uh, de la Haga acest subiect al adopțiilor uh, internaționale când apare un uh, element străin și să se propună o soluție globală. Ca sursă de inspirație avem Convenția din 93, mai este unul mai vechi din 65 care ar putea să ne ducă pe niște piste. Și bineînțeles, de aici am putea să învățăm și din um, realizările din trecut și ne-am putea concentra și pe provocări, astfel încât să venim cu niște soluții cu adevărat corespunzătoare interesului superior al copilului. Cred că această abordare ar fi realistă, cu șanse de succes, există deja o rețea de experți, există bune practici și n-ar fi, dacă îmi permiteți, un um, subiect prea controversat, până la urmă, un proiect prea controversat, pentru că la conferința de la Haga noi uh, examinăm um, um, problema filiației și a maternității prima surogată. Astea sunt chiar sub, subiecte uh, controversate, dar când e vorba de adopțiile internaționale, deja s-au făcut progrese mari și n-ar mai fi la fel de controversat. Invit așadar experții să trateze acest lucru și vom continua să colaborăm cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Bardzo Mulțumesc foarte mult doamnei Martinez Mora. Iar acum aș dori să interveniți. Avem deja o întârziere de 17 minute pe care ar trebui să o recuperăm, deci vă propun să avem o dezbatere pe marginea celor două expuneri ale domnului Romanu și a doamnei Martinez Mora. Cine dorește să intervină? Peter Iar. Mulțumesc. O întrebare foarte pe scurt, și eu că nu avem mult timp. Mă interesează problema adopției fără acordul părinților. Dacă am înțeles eu bine, nu e posibil la adopțiile internaționale, dar e, ar fi posibil la adopții naționale. Înțeleg că în Marea Britanie așa stau lucrurile. Am înțeles bine? Și atunci întrebarea naivă, cum vi se pare asta? Noi la Comisia Petiții vorbim des despre adopții fără acordul părinților. Ar corespunde convenției de la Haga sau nu? Ce părere aveți? Mulțumesc, Peter. Într-adevăr, o problemă importantă. Aș adăuga și eu o întrebare. Dacă toate țările membre ratifică această convenție, dacă plecăm de la acest punct de vedere, Ne-am putea gândi acum la o procedură comună în Uniunea Europeană în domeniul uh, adopțiilor? Și mă adresez aici unui profesor pentru că în momentul de față e foarte dificil să unificăm acest drept al familiei. Dumneavoastră, ce părere aveți? Ce am putea face cum putem îmbunătăți această situație la nivel comunitar? Merci, Monsieur le Président. Donc, euh, bon. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu subiectul adopțiilor, vreau să spun doar că nu trebuie să confundăm o uh, adopție eh, în interiorul statului cu o adopție internațională. Dacă am înțeles bine, copilul slovac era rezident în Marea Britanie, deci era vorba de aplicarea Convenției Internaționale. Eh, de aceea s-au implicat mai multe autorități. Dar dacă este o adopție în interiorul acelei țări, există această diferență. Să nu uh, confundăm nici această formulă intercountry adoption cu international adoption. Iar în ce privește uh, recomandările, da, sigur că este foarte greu să uh, uniformizăm dreptul familial. Uh, pentru că ă, armonizarea oricum nu ar înlocui până la urmă dreptul internațional. Deci există niște reglementări internaționale care ă, nu au înlocuit, de pildă, ă, reglementările pe plan național privind vânzarea, să spunem. Deci, luând exemplul altor domenii. Un cuplu franc cu german franco-litanian, franco-polonez, hispano-irlandez, etc. Sigur că există posibilitatea să se încheie um, pe plan internațional, dar nu, uh, nu mai un mariaj în uh, interiorul unui stat. Deci să rămânem ancorați în prezent și și să nu creăm un haos normativ în ce privește obligațiile părților atunci când nu există soluții juridice. Da, toți suntem juriști și trebuie să evităm ca individul care intră într-o relație de familie internațională să nu aibă dreptul să știe care sunt drepturile de care poate beneficia și care sunt obligațiile pe care trebuie să le respecte. Deci, Sigur că ă, dacă noi conștientizăm această problemă, vom găsi și soluții de rezolvare. Deci, Sigur că putem ă, să permitem unui stat să își adapteze ă, dreptul familiei, ce privește căsătoriile homosexuale sau multe alte probleme. Dar trebuie să existe până la urmă și obligații ă, care țin de dreptul internațional, fie că este vorba de drepturi de succesiune, fie că este vorba de obligația de a plăti pensia alimentară. Deci, uh, în felul acesta putem evita, um, explicând cetățenilor care le sunt obligațiile, până la urmă situațiile conflictuale în care pot să ajungă din necunoaștere. Deci uh, există și în sală mulți tineri uh, cărora le aparține viitorul Europei. Deci ați vorbit despre divorț. Deci un divorț pronunțat în Suedia între o doamnă care este suedeză și un irlandez ca să nu fie recunoscut în Irlanda. Deci un divorț care s-a pronunțat într-un stat european. Deci eh, ei în Irlanda rămân în continuare eh, căsătoriți. Trebuie să uh, vedem că dacă din acest punct de vedere uh, statutul uh, poate fi armonizat pe viitor. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Martinez Mora. Muchas gracias. Voy a le- Mulțumesc. Am să citesc articolul 4, punctul C1 din Convenție, care se referă la consimțământ. Convenția de la Haga spune că toate persoanele, instituțiile și autoritățile al căror consimțământ este necesar spre adopție uh, să, trebuie să fie evaluate, uh, conciliate uh, de ceea ce înseamnă consimțământul lor. Deci, Convenția de la Haga stabilește niște garanții minime. Nu ne spune cine trebuie să își dea consimțământul. Acest lucru ține de dreptul național. Fiecare stat poate să, holo- să Uh, stabilească când uh, își dă consimțământul, de exemplu, mama biologică. Dar ce spune convenția este că mama firească trebuie să fie informată și consiliată în mod corespunzător. Lucru pe care l-am observat uh, acordând asistență tehnică în mai multe state. Când o mamă firească este informată în mod corespunzător, când este consiliată, este însoțită, când îi se explică care sunt posibilitățile uh, de a-și găsi un loc de muncă, cum să se organizeze mai mult, nu să fie însoțită, consiliată doar o lună, ci pe o perioadă mai îndelungată, e bine, în astfel de situații, Uh, șansele uh, mai mari uh, de a rămâne cu copilul, dar dacă hotărăște să-l dea spre adopție, atunci o face în mod informat, nu doar pentru că se află într-o situație extremă de șoc în care nu știe ce să facă, își dă consimțământul fără să se gândească prea mult. E un lucru foarte important pe care menționează această convenție și anume nevoia de consiliere și de informare. Asta vreau să menționez aici. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Przechodzimy zatem do kolejnego. foarte mult și vă propun să trecem acum la un alt subiect, dar la care ne-am referit deja, pentru că am vorbit despre adopțiile naționale și de recunoașterea lor datorită mobilității cetățenilor europeni și a Uh, posibilității uh, deplasării dintr-o țară într-alta și uh, stabilirii reședinței în altă parte. Îi voi da cuvântul doamnei Ruth Cabeța de, pentru a vorbi despre acest domeniu. Este expert în ce privește dreptul familiei, face parte dintr-o asociație internațională a juriștilor. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc mult pentru invitația de a vorbi aici este o mare onoare pentru mine. Și începe cu concluzia principală a lucrării mele. Unul din lucrurile cu adevărat importante pentru început este că nu există în momentul de față niciun mecanism în UE care să oblige la recunoașterea acestor ordine de aplicare din alte state membre. Și e important să pornim de la acest punct. Din câte am înțeles de la ceilalți vorbitori, lumea e de părere că nu ar fi necesară legislație suplimentară pentru că avem deja convenția din 93 la care au aderat toate statele membre. Și atunci s-ar părea că există această percepție că adopția la nivel național nu e o problemă dar așa cum au arătat deja unii dintre antevorbitori, problemele se află tocmai în detalii, și anume cum definim o adopție între țări. O adopție între țări este una în care cei care adoptă se, află, se trăiesc într-o țară și copilul trăiește în altă țară. Deci acest aspect între țări nu are de a face cu naționalitatea o adopție domestică, cel puțin conform legislației din Anglia, nu e uh, orientată în funcție de reședință obișnuită a copilului sau a părinților adoptivi, nici măcar de naționalitatea celor care adoptă. Legislația de la noi face posibil uh, situația în care un judecător să ia o astfel de decizie de adopție cu privire la un copil dintr-un alt stat și care să fie adoptat de părinți care trăiesc în același stat străin ca și copilul. Să ne închipuim o situație cu o persoană care trăiește în Anglia, dar temporar se află în Franța, căsătorit cu cetățean francez, și se hotărăsc să adopte un copil francez din Franța, care trăiește în Franța, ar putea face această cerere în fața curții din Anglia. Curtea din Anglia are jurisdicția, conform legislației domestice, să impună astfel de ordin dacă unul dintre părinții adoptivi e cetățean britanic cu domiciliul principal în Anglia. Și acel ordin s-ar aplica conform legislației noastre, deși nu ar trebui neapărat să fie recunoscut automat de către autoritățile franceze. Și atunci ce am încercat eu să analizez în documentul meu a fost dacă ar trebui să existe vreo reglementare a recunoașterii sau dacă ar trebui să fie recunoaștere, prin ce circunstanțe, Cum să se ofere această recunoaștere în mod automatizat sau printr-o procedură și cum anume? Știu că nu avem mult timp, însă în uh, documentul, în lucrarea mea, vorbesc despre documentul european care stabilește condiții minime și a fost adoptate doar uh, câteva state. Despre dificultățile nerecunoașterii s-a tot vorbit. A vorbit domnul Harlow. Acest statut nu este recunoscut, cetățenii sunt nesiguri atunci în ceea ce privește obligațiile uh, de fiscale, problemele de moștenire, responsabilitate părinților. Lipsește și claritatea, mai ales că Bruxelles 2 bis spune că nu se bazează pe astfel de ordine, dar ce se întâmplă este că se alocă responsabilitatea parentală. Dar dacă un stat recunoaște un astfel de ordin, de ce trebuie să recunoască responsabilitatea parentală, care nu provine decât din ordinul respectiv. Fără acel ordin nu există responsabilitate parentală. Și de aceea în acest documentul meu inventez o situație Asta pentru că nu știu suficiente despre legislația din Uniunea Europeană, nu vreau să supăr pe nimeni, dar vedem o problemă, de exemplu, dacă se cere, se cere să fii uh, responsabil și ești părinte adoptiv și copilul e cu tine undeva într-un stat în Europa și are nevoie de tratament medical, ești autorizat, poți acorda acest, uh, această permisiune. Uh, Poate că pe această situație nu apare prea des. De obicei, dacă adopți un copil, uh, copilul are și el un pașaport cu numele familiei, s-ar putea că, din punct de vedere legal, să nu fie o diferență dintre un copil adoptat și un copil uh, natural. S-ar putea ca întrebarea să nu se pună, dar, pe de altă parte, s-ar putea să apară dacă există un cuplu de bărbați care caută responsabilitatea parentală sau la fel de bine cu doi părinți femei sau probleme etnice și s-ar putea ca totuși aceste întrebări să se pună la nivel practic. Și de aceea cred că e important să ne gândim, să vedem cum putem rezolva aceste dificultăți. Și atunci, soluțiile la care m-am gândit eu, întrebările care cred eu că trebuie adresate, ar fi următoarele. Și acestea ar fi principalele întrebări pe care mi le-aș supune atenției. Ar trebui să existe o recunoaștere automată a tuturor statelor membre a unei astfel de adopții făcute în legislație națională. Cred că aceasta ar fi cea mai radicală soluție și cea care ar fi și cea mai controversată pentru că ar obliga statele membre care au un cod moral și etic care nu permite recunoașterea unor anumite tipuri de adopții, adopții între persoane de același sex, și nu ar avea altă ocazie decât să recunoască conform acestei propuneri. O altă alternativă mai puțin dură recunoașterea automatizată a unor astfel de ordine făcute în legislația unui stat membru, limitându-ne însă la uh, un copil care e cetățean al celui stat sau măcar rezident în acel stat. Cam ca la calificarea reziden- rezidenței obișnuite, uh, cum spune Convenția din 93, statul responsabil pentru copil este statul în care copilul trăiește și dacă și părinții adoptivi trăiesc în același stat ca și copilul, ne-am așteptat să fie, deci, țara reședinței obișnuite a copilului în cele mai multe cazuri. Dacă copilul și părinții trăiesc amândoi în acel stat membru și acel stat membru are acea ordine, convenție, să fie acesta oare recunoscut în întreaga Europa în mod automatizat sau să fie în cazul unei adopții care nu ține cont de reședința obișnuită. Și dacă copilul e cetățean al unui alt stat membru decât cel în care și are reședința, acel stat trebuie implicat în vreun fel? Are ceva de spus? Deci am putea spune că acest ordin ar trebui poate recunoscut numai dacă statul membru în reședință obișnuită a copilului și-a dat acordul ca adopția să aibă loc. Asta în circumstanțe în care statul membru care analizează cererea nu e cel al reședinței obișnuite. E exemplul cu copilul care trăiește în Franța, mama are însă domiciliul în Anglia, dacă instanța din Anglia se gândește la acel ordin și autoritățile din Franța și-au dat acordul, lumea ar fi de părere că un astfel de ordin ar trebui acceptat de toată lumea și recunoscut de toată lumea. La fel, s-ar putea spune același lucru despre cetățenie. Fi recunoscut automat doar dacă țara care dă naționalitatea copilului și-a dat acordul. Și și de aici ar putea să apară un uh, proces dacă există o cooperare între autoritățile centrale, la fel cum se întâmplă și în Convenția din 93, dacă ambele autorități își dau acordul și adopția continuă conform legislației naționale. Pe de altă parte, cum spunea și domnul Paolo, ar fi puțin probabil ca un stat care nu permite adopții între, pentru cupluri de același sex recunoaște procedura dintr-un alt stat membru care acceptă acest tip de adopție și s-ar putea limita numărul de adopții, dar pe de altă parte ar fi o reducere a incertitudinii statutului copiilor. Sigur că întotdeauna există și un preț care trebuie plătit pentru astfel de beneficii. O altă opțiune ar fi să nu se ceară acordul conform ca și în textul din 93, ci să, cer, să ceară doar o consultare și să se ia în vedere poziția celuilalt stat membru, astfel încât adopție în Anglia cu privire la un copil cetățean polonez, dar care avea reședința obișnuită în Anglia, autoritatea centrală din Polonia ar trebui notificată, informată despre adopția propusă și despre circumstanțe și de ce s-a dat ok-ul și să-i se dea acestei autorități poloneze posibilitatea de a răspunde, de a analiza situația și răspunsul să fie luat în calcul de către judecătorul care decide asupra deciziei în Anglia, dar să nu fie obligat acest judecător de acea decizie. Ar fi o soluție similară cu cea pe care o găsim în Convenția din 1996 cu privire la responsabilitatea parentală, articolul 33. Acesta vorbește de nevoia de consultare cu celălalt stat. Dacă instanța din Anglia dorește să dea un astfel de ordin care dă responsabilitate parentală unui membru al familiei care trăiește în Australia, să zicem, ideea fiind că acel copil să plece din Anglia și să trăiască în Australia, autoritatea din Australia ar trebui să fie și ea consultată. Și atunci instanța în Australia e obligată să recunoască și să aplice acel ordin pentru responsabilitate parentală. Există, iată, o consultare și un schimb de informații, dar nu o cerință de acord formal, așa cum spune articolul 17 din Convenția din 93. E un alt exemplu spre cum am putea încerca să, dăm, să oferim această recunoaștere. Și ultima idee, Poate că recunoașterea automatizată în orice circunstanțe ar fi probabil prea mult de cerut, dat fiind diversitatea abordărilor uh, cu privire la adopție în întreaga Uniune Europeană. Poate am putea avea totuși un proces de recunoaștere, dar spre deosebire de situația actuală, am putea încerca să avem un sistem pe care să-l folosească toate statele membre și să știu dacă mă duc la autoritatea respectivă, completez acel formular, dau acele certificate, acele informații și mi se spune da, va fi recunoscut în acea țară sau nu, nu va fi recunoscut și nu vei da efect. Dar măcar părinții Chiar dacă n-ar obține recunoaștere, întotdeauna măcar ar avea claritate și certitudine și o abordare directă și n-ar avea probleme și costuri atât de mari durând atât de mult să, benef- să uh, se confirme statutul copilului lor. Pentru că, în realitate, oamenii călătoresc, se mută, se mută într-un stat membru într-altul în funcție de locul de muncă sau de alte idei și și au familiile cu ei și copiii, desigur. Și cred că e important să aibă certitudine, să știe cine poate lua decizii în numele lor și cum vor fi tratați acei copii în comunitățile lor când călătoresc în Europa. Mulțumesc! Ja również bardzo Pani dziękuję. Mulțumesc foarte mult. Iată că ați adus în discuția noastră multe elemente noi importante. Este vorba de subiecte care se complică și mai mult după fiecare intervenție, pentru că cel puțin asta este impresia mea uh, că uh, lucrurile devin din ce în ce mai complexe. Dar dacă ne vom gândi tot timpul la binele copilului, situațiile juridice ar putea să fie rezolvate mai ușor. Știm prea bine că dincolo de lege, mai există ceva, încrederea reciprocă și eu cred că mi există în continuare probleme legate de încredere în relațiile dintre noi. Când Uh, am uh, exercitat fosta mea profesie, de asemenea uh, am întâmpinat multe probleme pentru că nu aveam încredere în sistemul nostru juridic. Dar vom reveni asupra acestui subiect în timpul discuției, pentru că mai avem uh, un expert invitat. Subiectul este foarte interesant. Vorbim despre problemele de adopție în Europa, dar uităm că există și alte țări în lume în care instituția adopției nu există, dar problemele sunt aceleași. Și îi dau cuvântul acum doamnei Najma Yasari, care lucrează la Institutul Max Planck și care ne va prezenta punctul domniei sale de vedere privind instrumentele care pot să protejeze drepturile copilului în Orientul apropiat. Pentru că este vorba de un subiect care ne preocupă. Um, ladies and gentlemen, let me... Doamnelor și domnilor, haideți să ieșim din granițele Europei pentru că uh, vorbim despre adopție, dar nimeni nu a găsit o definiție a adopției. Folosim uh, acest termen de-a lungul sutelor de ani, dar conținutul uh, adopției s-a schimbat de-a lungul anilor și ar trebui să intrăm în substanța structurilor legale pe care dorim să le aplicăm, pe care dorim să le transferăm. În orice caz, dorim să le înțelegem bine pentru uh, a putea să apropiem sensurile. Deci uh, am vorbit despre uh, dificultățile care există în adopțiile din spre Franța, spre Polonia sau în alte state, dar am analizat situația din țara în care eu am studiat dreptul, eh, Austria, Franța, Marea Britanie, și dacă analizăm definițiile, vom eh, constata că adopția din Austria este foarte diferită față de noțiunea de adopție care se practică în Germania. S-a vorbit aici despre faptul că adopțiile sunt irreversibile. Nu, nu sunt irreversibile. Am auzit că au existat și anulări ale uh, adopțiilor în Austria, în Germania, ba chiar și în Regatul Unit al Marii Britanii. Vreau să uh, spun că este foarte important dreptul comparativ pentru a vedea ce înțeleg diversele state prin termenul de adopție. Eu uh, pornesc de la esențialia adopțiune, care are trei trăsături. Prima este uh, legată de evoluția istorică a adopției. Astăzi, adopția nu mai înseamnă și un transfer al numelui de familie sau al moștenirii, cum s-a întâmplat în uh, trecut, și uh, nu uh, se practică între adulți cum s-a întâmplat în secolele trecute. Astăzi, adopția trebuie să creeze o legătură legală nouă între copil și părinți pe bază permanentă și iar efectul este de a conferi noilor părinți autoritate parentală deplină, astfel încât să mm, nu ă, Există probleme, se vorbește de uh, termeni cum sunt custodia, dar acum este vorba de aplicarea uh, drepturilor uh, și obligațiilor care există între copil și părinții biologici și, în al doilea rând, se are în vedere și bunăstarea copilului. Deci, adopția este posibilă doar dacă este în interesul copilului. Dar Asta nu definește adopția în uh, esență, ci uh, insistă asupra importanței acestui principiu. Deci, o primă concluzie este că atunci când vorbim despre adopție, putem să ne gândim practic la lucruri diferite. Dar noi trebuie să avem un cadru comun de referință. Am constatat că e foarte importantă comunicarea, așa este. Dar noi când folosim același cuvânt și ne gândim la lucruri diferite, de fapt nu comunicăm corect. Dacă ne axăm pe aceste trei trăsături, puteți să le criticați dacă vreți, dar uh, asta este propunerea mea. Dacă analizăm structurile legale pe care le găsim în diversele țări, iar eu mă refer acum la cele din Orientul Mijlociu, și dacă uh, constatăm că regăsim aceste trăsături, veți fi surprinși voi începe cu ceva ce se află în centrul cercetărilor mele. Cafala nu este un substitut pentru adopție. Cafala este un termen din legislația eh, islamică și conseamnă o garanție. Dar eh, doar statele din nordul Africii eh, au preluat acest termen, Tunisia, Maroc, Irakul, uh, Algeria, Egiptul, Sudanul. Dar nu vom regăsi kafala în uh, altă jurisdicție musulmană. Bun, uh, sigur, veți putea spune există kafala și nu este o soluție bună, dar Kafala nu înseamnă același lucru în cele trei țări numite, Tunisia, Alger și Marocul, pentru că detaliile sunt foarte importante. Cafala din Tunisia și Maroc uh, nu înseamnă 100% adopție, este un fel de încredințare unei asistente maternale, dacă comparăm cu situația de la noi. Deci se bazează pe ideea de a crea o legătură permanentă, ceea ce mai este important este noțiunea de autoritate parentală care în legislația islamică și cu câteva decenii în urmă și în legislația germană era scindată în două aspecte, îngrijirea fizică a unei persoane, creșterea copilului și pe de altă parte administrarea uh, proprietăților copilului. Deci, eh, prin cafala în Algeria, autoritatea parentală este eh, transferată persoanei care eh, își asumă cafala. Deci, este un fel de surogat pentru adopție. În toate statele din Orientul Mijlociu pe care le-am analizat eh, echipa mea și cu mine în săptămânile trecute, am constatat că toate aceste țări în ultimele două-trei decenii au uh, incorporat principiul uh, bunăstării copilului uh, punându-l în centrul acestor demersuri. Uh, deci să uh, privim lucrurile cu ochii deschiși, cu mintea deschisă, pentru că există și în aceste țări această preocupare. Pentru că uh, există uh, în clipa de față um, multe neînțelegeri vis-a-vis -vis de legislația care funcționează în aceste țări. În Algeria uh, există un articol în dreptul familiei care spune adopția este interzisă. Da, legislația uh, prevede deci că orice relație care transferă un drept de filiație este interzis sub legislație. Dar Asta nu înseamnă că acele trei trăsături pe care le-am menționat eu nu se regăsesc totuși ca variantă aplicabilă în Algeria. Legislația națională din Algeria uh, se concentrează pe o altă chestiune, când este vorba de a recunoaște o entitate străină, mm, trebuie să analizez în amănunt această entitate, iar rezultatul este că în calitate de uh, judecător occidental poți să recunoști eventual uh, o adună asemenea um, demers de cafala algerian uh, ca fiind un efect asemănător cu o adopție simplă din Franța. Când operăm cu noțiuni comparative, trebuie să le analizăm foarte amănunțit ce își propun ele, cum se reflectă în realitate, uh, cum putem, într-un context internațional, să operăm cu instituții legale care par a fi uh, total diferite de ale noastre. Acesta este un exemplu pe care doream să vi-l dau și celălalt exemplu ar fi legislația din Irak. Aici nu avem un statut uh, al persoanei, dar există un fel de tribunal pentru bunăstarea cetățeanului care din legislația din 95 permite un transfer al numelui părinților adoptivi asupra copilului și anumite atribuții. Deci există de fapt o entitate întreagă care uh, Uh, permite o adopție de plină. Nu uh, există um, prevederi care um, să uh, nu semene cu filiația biologică așa cum o înțelegem noi. Deci, atunci când, când vorbim despre legislația din Orientul Mijlociu, se fac trimiteri la Coran, și uh, aceste țări sunt tratate um, ca un bloc. Este adevărat că există și țări care uh, interzic adopția. În calitate de expert în drept comparativ, eu vă sugerez să uh, analizăm subiectul mai în amănunt. Trebuie să vedem ce înseamnă adopția pentru noi, indiferent pe ce, poziția cărui stat membru ne plasăm, și care este formula cu care avem de a face um, din um, alte state. Să nu etichetăm uh, necunoaștere uh, de uh, cauză până la urmă formulele legislative. Deci există posibilitatea să analizăm diversele instituții în legătură cu formulele de adopție pe care le practică. Deci, în primul rând, trebuie să ne gândim la interesul copilului, să ne revizuim punctul de vedere în legătură cu adopția copiilor în statele islamice și să consultăm uh, și uh, formulele uh, care sunt folosite acum de câteva decenii. Aici se spune mereu Coranul nu permite adopția în statele noastre, dar vreau să vă spun că în Coran nu există niciun fel de verset care să se refere la adopție. Deci aici sigur că se spune că Copilul trebuie să-și păstreze dreptul la uh, identitate și să poarte numele tatălui. Dar uh, uh, aici piedicile create uh, unor căsătorii între persoane care au uh, legătură de rudenie uh, există, dar asta nu înseamnă că adopția este interzisă. În secolul al XVII-lea, în statele islamice, um, um, exista posibilitatea ca um, adulții să poată fi adoptați pentru ca forța de muncă și proprietatea respectivului de la un trip la altul să poată fi preluat. Dar uh, aceasta este o perspectivă istorică. Ceea ce uh, înțelegem astăzi prin adopție uh, nu este interzis uh, de către Coran. Uh, această opinie a fost eronată. Deci, există măsuri de protecție a copilului și în jurisdicțiile musulmane. În această abordare comparativă putem depăși deci ideile preconcepute care au existat, putem depăși și diferențele terminologice care se folosesc, putem eventual să recurgem la alte formulări, putem descrie uh, tipul de adopție, să vedem care este efectul adopției și o ultimă observație, pentru că aici este vorba și s-a vorbit despre consimțământul părinților biologici. Vorbim despre țări care oficial împiedică adopția sau adopția de plină, să există și țări în care există formule asemănătoare de adopție ca cele de la noi. În legislația germană poate să existe o adopție uh, uh, a unui uh, copil irachian care s-a produs în Irak, copilul este adus de către cuplul german în Germania și aici lucrurile sunt analizate ca fiind o adopție după tipic german dar uh, s-ar putea ca uh, instanța să analizeze tipul de adopție și să ajungă la concluzia că acesta a fost uh, o adopție simplă. Părinții pot să-și dorească să devină o adopție de plină, ceea ce este posibil sub uh, legislația germană, dar pentru acest tip de adopție este nevoie de consimțământul părinților biologici în primul rând, al mamei. Deci uh, există acest tip de uh, adopție uh, simplă și adopție de plină. Există în anumite state musulmane o interdicție privind adopția de plină. Dacă în Germania acum ai nevoie de consimțământul mamei biologice, înseamnă că această femeie trebuie să fie de acord cu ceva ce în țara ei este interzis. Să spunem că ea va trebui să se ducă la ambasada Germaniei din Kabul, de pildă, și să spună că este obligată să-și dea consimțământul pentru uh, un lucru care este de fapt interzis în țara de origine. Chiar dacă ar vrea să-și dea consimțământul, nu ar avea voie să o facă. Deci trebuie să vedem uh, ce tip de recunoaștere putem obține și uh, care sunt țările care interzic această adopție de plină. Dar eu nu am ajuns la o soluție pentru că, într-adevăr, consimțământul mamei este important pentru acest demers. Deci, pe scurt, legislația islamică nu este ceea ce uh, s-a crezut până acum în ce privește dreptul familiei, pentru că există o legislație națională care permite anumite tipuri de adopție și noi va trebui să analizăm specificul fiecărei țări din Orientul Mijlociu putem fi uh, deschiși în ce privește definiția adopției. Trebuie să găsim legături permanente, um, o grijă uh, și drepturi parentale de pline și totul spre binele copilului. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. A fost o expunere foarte interesantă, de asemenea, și punctul de vedere, abordarea a fost foarte interesantă, pentru că uh, lucrurile au fost analizate dintr-un alt unghi de vedere, o, deși uh, vorbim despre această problemă, dar iată că și alte sisteme uh, pot la un moment dat să ne schimbe uh, viziunea. Bun, deci a fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Dacă cineva dorește să intervină, îi dau cu plăcere cuvântul. Se pare că nimeni nu mai are întrebări. Deci, cred că noi toți suntem uh, mulțumiți uh, de uh, informațiile foarte variate pe care le-am obținut Uh, suntem într-un fel copleșiți de uh, ceea ce am aflat și, în orice caz, cred că uh, lucrările legislative care ne așteaptă vor putea să valorifice multe din elementele care ne-au fost furnizate în intervențiile dumneavoastră. Vă amintesc încă o dată că binele copilului Uh, trebuie să se afle în centrul uh, preocupărilor noastre. Iar acum să trecem la cooperarea între statele membre, între ele sau statele membre uh, în relația cu state terțe și la cooperarea între organismele internaționale, dar toate acestea, într-un fel, pălesc în fața interesului primordial al copilului. Și cred că uh, trebuie să îmbunătățim situația foarte uh, disparată în clipa de față în ce privește uh, structurile care funcționează, există diferențe culturale, Eh, și eh, există diferențe inclusiv în ce privește definirea familiei între diversele țări. Există eh, probleme și vis-a-vis -vis de adoptarea unui copil de către un cuplu de același sex. Există probleme de adopție a unor copii uh, ai căror părinți biologici sunt în viață, dar există și uh, posibilitatea de a adopta un copil orfan. Deci toate aceste aspecte trebuie să le avem în vedere în activitatea noastră legislativă, dar cred că și în anul viitor Uh, vom putea să ne continuăm aceste demersuri când vom primi propuneri pentru Bruxelles 2 bis din partea Comisiei și vă solicit autorizarea uh, dumneavoastră de a putea profita de experiența dumneavoastră în uh, activitatea legislativă. În numele tuturor colegilor uh, deputați doresc astăzi să vă mulțumesc pentru că v-ați deplasat uh, la Bruxelles pentru a ne împărtăși cunoștințele dumneavoastră, experiența dumneavoastră. Suntem recunoscători și sunt dator să vă mulțumesc încă o dată și uh, încheiem aici ședința.